Okay, well, we'll, we'll get... Bună ziua, dragi colegi. Ne începem ședința. Am o comunicare ca de obicei. În primul rând, aș vrea să vă spun că vom discuta despre BI imediat după comunicările președintelui. Putem uh, adopta ordinea de zi? Da? Comunicările președintelui. Vă voi spune care este situația la trialoguri. Am avut un trialog uh, privind uh, regulamentul legat de cerințele de capital. S-a vorbit despre detalii, cum ar fi uh, lichidități, shadow banking, raportarea tranzacțiilor repo la um, obligațiuni. Am discutat despre toate acestea pentru a încercat să finalizăm negocierile până la sfârșitul acestei luni. Vom vedea cum vom încerca să distribuim uh, munca. Deci vom avea foarte multe de făcut în, atât la nivel instituțional cât și tehnic. Următorul trialog va avea loc pe 23 octombrie la Strasburg. Acum, punctul 5 de pe ordinea de zi. Raportul anual al BI, prezentarea proiectului de raport va fi făcută de domnul Mario Maur. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi spune pe scurt care sunt principalele elemente din raport. În primul rând, trebuie să știm că această bancă trebuie să aibă mai mult capital. De aceea salutăm decizia Consiliului din iunie. Raportul de asemenea conține un îndemn către guvernatorii BEI, adică către ministrii de finanțe, să facă această creștere cât mai repede. Creșterea capitalului e fundamentală, mai ales pentru menținerea ratingului AAA, adică ratingul necesar pentru ca investitorii să-și mențină încrederea în titlurile de valoare BI. Și aproape jumătate din fondurile uh, pe care le obține BI pe piețele de capital vin de la investitori, uh, aproape jumătate vine de la investitorii străini. Deci e importantă această capacitate a băncii de a a duna fonduri. Trebuie să studiem, de asemenea, posibilitatea introducerii unor noi instrumente financiare. Să vedem care e capacitatea bugetară a Uniunii Europene și să vedem care este și capacitatea băncilor. Să nu uităm că se va lansa o fază pilot a obligațiunilor de proiect și va fi interesant să vedem ce rezultate se vor fi înregistrate la sfârșitul anului 2013. Pentru a dezvolta noi instrumente financiare comune, e nevoie de o nouă schemă de distribuire a competențelor instituțiilor implicate. Trebuie să se garanteze transparență și flexibilitate și trebuie să atragem resurse din sectorul public și privat. De asemenea, trebuie să evităm o povară birocratică exagerată pentru intermediari, pentru instituțiile care gestionează și pentru beneficiari. bei ul prin o definire clară a obiectivelor ex și a criteriilor de control ex post, deci BEI-ul trebuie să-și mențină propria independență atunci când vine vorba de a selecționa proiecte. Asta pentru a garanta o utilizare viabilă a resurselor. Banca Europeană de Investiții trebuie să garanteze o transparență sporită, să ofere date în legătură cu uh, ceea ce se face, să se ofere date în legătură cu intermediarii și beneficiarii din țările terțe. Un alt punct care a, fost, a, care a fost evidențiat. Problema de multe ori nu este accesul la finanțe, ci existența unei adevărate capacități capacități de management a celor care se ocupă de proiecte. În interiorul UE, Banca Europeană de Investiții trebuie să se concentreze în continuare pe IMM-uri. Însă ulterior trebuie dezvoltate niște instrumente pentru microfinanțare. Trebuie să avem mai multe institute de credit, intermediari financiari, uh, non-convenționali, de exemplu. Sunt trecem prin niște momente când se reduc foarte mult fondurile pentru asigurările sociale. Uh, Însă nu trebuie să uităm importanța locurilor de muncă. Trebuie să avem uh, scheme de garanție, împrumuturi pe măsură și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când definim regulile BI. Trebuie să ne gândim și la sinergiile cu inițiativa pentru afaceri sociale. Avem nevoie de noi instrumente pentru cultură, pentru sectorul creativ, uh, sunt niște sectoare care au fost dur afectate de criza financiară. BI-ul e într-o poziție dificilă E vorba de niște sectoare în care s-au făcut mari reduceri la nivel național. Știți că disciplina bugetară s-a năsprit foarte mult, s-au făcut reduceri, însă și din partea Uniunii Europene, dacă ne gândim, de exemplu, la discuțiile dure pe care le avem acum în legătură cu cadrul financiar multianual. În raport uh, se vorbește despre investițiile B în domeniul cercetării, al PAC, al eficienței energetice, despre importanța acestor sectoare. Se vorbește despre sinergia cu programul Orizont 2020 sau cu fondurile structurale. În exteriorul Uniunii Europene, raportul se concentrează pe investiții din zona mediteraneană și în țările candidate. BEI este îndemnată să-și joace rolul și să financeze investiții în sectorul infrastructurilor și încă o dată și sectorul IMM-urilor. Vorba de investiții menite să combată schimbarea climatică și să încurajeze reformele economice și politice în activitatea externă, bi ul trebuie să-și uh, mențină um, caracteristicile sale de bancă comunitară care are o legătură strânsă cu alte instituții. Trebuie să se concentreze pe uh, zonele în care poate avea impactul cel mai mare, vorba de zonele din vecinătatea Uniunii Europene. În raport se propune ca Banca Europeană de Investiții să joace un rol important, ca Banca Europeană, ca mm, structură importantă de asemenea în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Nu am intrat acum în toate detaliile, însă e clar că am fost constrâns să redactez un text destul de redus. De aceea, dragi colegi, eu salut orice amendament care ar putea completa acest text. De asemenea, vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 25 octombrie. M-am întâlnit deja cu raportorii din umbră am avut niște discuții interesante și am văzut că există multe elemente asupra cărora putem fi cu toții de acord. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Cutaș are cuvântul. Thank you, Madam Chair. First of all, I would like to, to thank you, Mr. Mauro, for his openness. În primul rând îi mulțumesc domnului Mauro pentru deschidere și pentru dorința de a colabora cu raportorii din umbră. Pot spune că e un proiect de raport foarte echilibrat. Vreau să menționez doar câteva elemente specifice pe care le voi include în amendamente. În primul rând, cred că ar trebui să cerem băncii europene de investiții să țintească acele regiuni unde șomajul e mare și creșterea lentă. Și asta nu doar prin activități de investiții obișnuite, ci și în cadrul uh, obligațiunilor de proiect. În contextul uh, creării Uniunii Bancare ar trebui să menționăm implicațiile asupra Băncii Europene de Investiții. În al treilea rând, cred că BI-ul trebuie să se mm, bazeze mai puțin pe intermediari. De multe ori finanțele nu ajung la IMM-uri, ci rămân undeva la intermediari. O soluție ar fi ca un, această bancă să folosească mult mai adesea facilitatea de împărtășire a riscului. Vreau de asemenea să-l rog pe domnul raportor să-și amintească că în avizul său de anul trecut, e conceruse ca BEI-ul, bei mă scuzați, să-și facă o listă a jurisdicțiilor nou cooperante. Așa cum a spus și domnul raportor, transparența e într-adevăr importantă. Trebuie pusă la dispoziția publicului toate informațiile, nu doar în legătură cu criteriile de eligibilitate, e nevoie și de date în legătură cu beneficiari, cu intermediari, cu sumele plătite, cu împrumuturile garantate, La acest prim schimb de opinii, cred că am avut doar aceste informații și în orice caz aștept să colaborăm. Domnul Schilakakis. I would also like to uh, thank și eu vreau să-i uh, mulțumesc domnului raportor. Într-adevăr, e un raport foarte echilibrat. Îi mulțumesc pentru spiritul de cooperare și ar vrea de asemenea să-l felicit, așa cum a făcut-o și domnul Cutaș. Știți că există regiuni în Europa unde șomajul depășește 25%, procentul de 25%. Avem și mari disfuncțion- disfuncționalități ale, ale monedei euro, ale zonei euro. Există o diferență clară în ceea ce privește rata dobânzii de la 200 la 500 puncte de bază. Deci mă refer aici la diferențe din interiorul zonei euro. Avem nevoie, prin urmare, de o bancă europeană de investiții foarte activă în aceste regiuni, deoarece nimeni altcineva nu se va implica acolo. Și ar fi o mare pierdere ca un sfert din forța de muncă a unei țări sau o cincime din aceasta să nu facă absolut nimic, deci să fie în șomaj. E un mare eșec economic. Pe lângă asta vreau să vă spun că modul în care obligațiunile de proiect sunt uh, pregătite acum exclude tocmai aceste zone, tocmai aceste regiuni. Și cred că ar trebui să analizăm această problemă. În ultimul rând, trebuie să ne dăm seama că Această întreagă activitate de investiții care începe nu reprezintă decât 0,3% din PIB-ul Uniunii Europene. Deci vorbim despre o activitate investițională foarte redusă, care nu prea are cum să schimbe lucrurile în mod semnificativ. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervine de la Verzi? Este cineva în sală? Da, aveți cuvântul. Mulțumesc. În numele domnului Moro de la Verzi, Eh, mă scuzați, în numele verzilor vreau să-i spun domnului Mauro că suntem de acord cu analiza dumnealui în legătură cu rolul și importanța Băncii, Euro- Băncii Europene de Investiții, de Banca Uniunii Europene. În perioada actuală Importanța acestei bănci a spărit, deoarece această bancă întruchipează dinamismul în acest context de disciplină bugetară. Din punctul nostru de vedere, BI-ul e cheia pactului de creștere, pactului de investiții, care completează tratatul uh, bugetar european. Da, suntem de acord să conferim noi capacități dare de împrumuturi, da, suntem de acord să se țintească asupra IMM-urilor, da, suntem de acord să se crească capitalul cu 10 miliarde de euro, suntem de acord să existe mai multă transparență administrativă, financiară și um, în ceea ce privește gestiunea. Însă toate acestea în ce scop? Trebuie să știm care sunt prioritățile noastre, de fapt. Domnule Mauro, verzii au înaintat mai multe amendamente prin care vrem să precizăm ținta acestor uh, investiții, să vedem ce anume trebuie sprijinit, care sunt investițiile strategice necesare. Noi am vrea ca investițiile sprijinite prin intermediul BI să ducă la o ecologizare a economiei, o creștere a eficienței energetice, să ducă la apariția surselor alternative de energie. Deci vrem ca prin intermediul acestor investiții economia noastră să se transforme radical. Iar prin amendamentele noastre, vrem să oferim acestui raport uh, direcția cea bună pentru a ieși din criză. E busola de care avem nevoie. Dirk, mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Mauro pentru acest proiect de raport. Pe bună dreptate spune că rolul BI este crucial. Uh, Trebuie să încurajăm o funcționare propice a BI, mai ales dată fiind asistența necesară uh, pentru uh, IMM-uri și microcreditare. Doar astfel ne vom redresa din punct de vedere economic. În acest sens, raportul uh, ar, ar trebui îmbunătățit, iar eu vreau să depun câteva amendamente. coffee break, sorry. O scurtă pauză de cafea. Um, and I will briefly explain some of those. Acum o să vă explic la ce mă refer. În primul rând, vreau ca comisia noastră să analizeze posibilitățile de a uh, îmbunătăți, de a consolida programele de cooperare cu BI, Jeremy și Jasmine. Aceste programe vizează IMM-urile și furnizorii de microcredite. E vorba în special de acele companii care trebuie ajutate acum, acele companii care se descurcă foarte greu în aceste vremuri. E vorba de servicii care au un impact direct asupra redresării economiei în plan local. Astfel vom uh, avea creștere economică și vom avea locuri de muncă. IMM-urile sunt un motor de creștere. Eu aș vrea ca BI să facă tot posibilul pentru ca aceste inițiative să rămână în vigoare, iar noi ar trebui să încurajăm uh, Banca Europeană de Investiții în acest sens. Uh, BI știu că ar, a, emis, a emis și ar trebui să emită în continuare un set de bune practici. Prioritățile de creditare de la BI trebuie să identifice nevoia de a extinde aria partenerilor bancari pentru creditare de IMM-uri, iar aici vreau să subliniez că când vine vorba de intermediari, partajarea riscului este un argument foarte uh, important. În continuare, băncile vor fi încurajate să uh, ofere credite IMM-urilor dacă există o partajare a riscului. Obligațiunile de proiecte uh, ar trebui să fie un uh, instrument bine gândit. Prin urmare, trebuie să vedem pe termen uh, lung care este fiabilitatea economică a acestui instrument. Ar trebui să vedem care este efectul asupra bugetului comunitar și ce se întâmplă cu partajarea riscului. Pentru că doar după ce parcurgem aceste etape putem să trecem la etapa numărul 2 cu privire la proiecte, ar fi mai bine să uh, treacă puțin timp și să avem proiecte bune decât uh, să ne pripim și să avem uh, proiecte de o calitate îndoielnică. Pentru că, până la urmă, există o um, capacitate limită de absorpție și președintele BI e foarte conștient de asta. Salut trimiterea la Orizont 2020. Mi se pare că tehnologiile verzi, Uh, pentru reciclare și pentru tratarea apelor reziduale reprezintă un subiect foarte important aici. Avem resurse foarte importante, de exemplu apa potabilă sau apa care nu mai este potabilă, e o problemă care ne va afecta pe noi toți. Prin urmare, ar trebui să profităm de toate progresele care se fac în domeniul reciclării, pentru că impactul asupra mediului nostru înconjurător va fi unul imediat. Mulțumesc, Nicolas Ciuntis are cuvântul. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu raportorului. Ilustrez câteva aspecte asupra cărora am convenit deja. Vreau să spun exact unde îl sprijină grupul meu politic pe domnul raportor. Avem criza economică cu șomajul în creștere în foarte multe țări. E nevoie de convergență pragmatică, de cooperare socială, de solidaritate socială, de fapt. Și prin prisma acestor realități devine clar că rolul BI poate să fie unul foarte important. Prin urmare, așteptările de la BI sunt acum mult mai mari. Se vrea acum ca finanțarea să fie una mai bine orientată către obiectiv pentru a combate tot felul de fenomene so- socioeconomice. Suntem cu toții de acord cu asta. Da. Date fiind vremurile acestea grele, vreau să spun că, totuși, ajutorul BI intervenția BI a venit de multe ori prea târziu. A spus-o și raportorul, dar este un subiect care nu e foarte ușor de rezolvat. Ce încercăm să facem acum? Încercăm să îmbunătățim baza de capital uh, pentru a avea un rating de A. Rezultatul însă uh, este că mereu lumea ezită mai apoi în a întreprinde acțiuni uh, viteze. Oare dacă am avea mai puțin capital, Uh, am avea o marjă de manevră mai îndrăzneață, este foarte bine să ne gândim puțin la aceste lucruri. Eu știu că nu este ușor și raportorul a explicat deja de ce nu este ușor. Există investitori care au anumite așteptări, anumite pretenții și printre pretenții se numără și uh, ratingul de triplu A. Eu cred totuși că, până la urmă, banca este chiar prea ezitantă câteodată. Vreau să subliniez încă un aspect. E necesar să avem uh, orientări um, și să vedem exact în statele membre unde sunt cele mai mari probleme. Probleme și din cauza crizei economice, dar și din cauza austerității. Și aici pot să menționez statul meu. Uh, Trebuie să vedem exact ce se întâmplă cu IMM-urile. Adesea nu apar doar proceduri birocratice și întârzieri, ci apar și politici contradictorii. Pe de o parte austeritatea, de cealaltă parte așteptările foarte ridicate. Și BI se situează fix la mijloc și nu poate întotdeauna să devină activă. Cel puțin asta am înțeles eu când am discutat ultima dată cu președintele BI. Aș dori să subliniez că e foarte important să existe transparență în ceea ce privește beneficiarii de credite. Controlul trebuie să fie unul mult mai strict și trebuie să facem tot posibilul pentru ca banii obținuți prin credite să nu se piardă prin oaze fiscale. Vreau să mulțumesc colegului meu pentru activitate. Noi uh, vom depune amendamente, însă doar în spiritul a ceea ce am uh, elaborat acum. Mulțumesc! Uh. Mulțumesc foarte mult! Dorește altcineva să intervină? Avem uh, reprezentantul îl avem pe reprezentantul BI aici, nu este obligatoriu să interveniți, dar avem timp dacă vreți să spuneți ceva. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc domnului Mauro pentru un raport într-adevăr echilibrat. s-a descurcat foarte bine cu pregătirea acestuia. Doresc să fac câteva comentarii la comentariile care au fost uh, emise în sală. În ceea ce privește obligațiunile de proiecte, știți că tocmai a început etapa pilot, uh, aprobată în iulie. Am început uh, efectiv în august și acum mai durează, pentru că durează până avem proiecte bune, solide și tocmai de aceea avem această primă etapă pilot. Trebuie ca mai apoi să finisăm detaliile. În ceea ce privește sporirea bazei de capital, e un lucru pe care îl salutăm, pentru că doar așa vom putea să sprijinim creșterea economică și ocuparea în Europa. Noi ne așteptăm uh, ca plata să aibă loc în martie anul viitor, pentru ca noi să putem imediat să începem cu derularea proiectelor care se află pe masa de lucru. De fapt, noi vizăm în primul rând IMM-urile și sporim baza intermediară, pentru că acesta este scopul reformării sistemului de creditare pentru IMM-uri care a avut loc uh, anul trecut. Vrem, de asemenea, să oferim mai multe servicii de consiliere și pentru asta avem un nou departament. De asemenea, punem accentul și pe incluziunea socială. Noi uh, vedem că am avut succes cu facilitatea de microcreditare și acum uh, discutăm cu Comisia mm, cu privire la detaliile unui instrument de inovare socială. Nu în ultimul rând, Considerăm că este foarte bine că se dorește mai multă transparență. De fapt, noi încercăm să fim cât de transparenți și orice control venit din partea dumneavoastră va fi unul căruia ne vom conforma cu dragă inimă pentru progres. Sper că nu am lăsat nimic pe din afară. În ceea ce mă privește, acestea au fost principalele lucruri de menționat. Mulțumesc și acum dăm cuvântul raportorului pentru concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor. Absolut toți vorbitorii au subliniat că e necesar să creăm un cerc al virtuozității. Pe de, pe de o parte, BEI trebuie să își mențină ratingul de AAA pentru a atrage investitorii de cealaltă parte, BI are obligația de a uh, lega activitatea de creditare de soluționarea problemelor celor mai grave din Europa. E greu de găsit un echilibru, dar până la urmă acesta este obiectivul nostru. Banca Europeană de Investiții este una dintre puținele platforme care ne permit să intervenim uh, la nivelul intermediar al uh, pieții pentru a finaliza tocmai acele probleme care vizează regiunile noastre și IMM-urile din regiune. Eu am uh, luat notă de tot ceea ce s-a discutat astăzi uh, în sală și o să-i implic pe colegi în continuare în tot ceea ce voi face. Vom discuta și despre amendamente, va avea loc o reuniune cu raportorii din umbră în acest sens. Nu pot să garantez de pe acum că uh, voi uh, uh, a lua și amendamentul cu privire la pauza de cafea menționat de domnul Epping, dar voi face tot posibilul. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ascultat acum Uh, prezentarea cu privire la proiectul de raport. Pe 25 octombrie avem termenul de depunere a amendamentelor, analizăm amendamentele pe 19 noiembrie și votăm pe 10 ianuarie 2013 pentru ca mai târziu să ajungem uh, la plenar, în februarie adică. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la următorul subiect de pe ordinea de zi. După cum se știe este raportul lui Kay. Dar mă uit în sală și văd că cei de la PPE nu sunt aici. Marcus nu e. Said e aici. Ole Schmidt nu a venit încă. Emily a sosit. Știm cumva dacă vine? Și Iorg nu e nici el. Kay, Poate că ar fi mai bine să luăm o scurtă pauză de vreo 5-6 minute până să uh, începem discuțiile, cât să permitem raportorilor din umbră să vină. Scuze. Okay, we have managed to acquire... Bun. Au venit. Mi s-au alăturat mai mulți uh, raportul din umbră pentru următorul punct de pe ordinea de zi, deci cred că putem să continuăm. O să discutăm cerințele specifice în ceea ce privește auditarea statutară a, a entităților de interes public și directiva uh, astfel modificată, după care trecem la acea dezbatere comună pe care am menționat-o la început. Dau cuvântul lui Kay. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi discuta despre cele două sare împreună, pentru că, de fapt, ele nu pot fi separate. E vorba despre același lucru până la urmă. Ehm, declarația ehm, este destul de vastă și în această declarație găsiți foarte clar principalele elemente, care este raționamentul care a fost urmat. V-aș atrage atenția însă asupra unor elemente. În primul rând, acest aviz este destul de restrâns în ceea ce privește sfera sa, iar competența Econ se leagă mai ales în definirea acelor entități de eh, interes public, mai ales eh, ceea ce privește ESMA și rolul autorităților de reglementare în eh, sistemul financiar. De asemenea, elemente legate de concurență și acele servicii de non-audit. Eu am încercat să respectăm clar care sunt prerogativele noastre și să nu calc pe bătături celelalte comisii care sunt uh, sesizate, cum ar fi uh, Iuri. Există câteva modificări propuse care de fapt se potrivesc cu linia noastră de aici de la Econ și care s-au și uh, votat în uh, toamna trecută în raportul din proprie inițiativă care a fost uh, uh totuși votat cu unanimitate, însă apoi Comisia nu a preluat suficient din acel raport votat în unanimitate și s-a întors la o mai veche poziție. În orice caz, vreau să vă spun că asupra acestui subiect uh, al auditului, statele membre au poziții extrem de diferite, interpretări extrem de diferite, deci este nevoie de o bază comună pentru auditare. În raportul din proprie inițiative, noi ne-am concentrat mai mult pe calitate este exact ceea ce am încercat și eu să preiau ca și țintă calitatea auditului. În ceea ce privește definirea entităților de interes public, nu sunt de acord cu abordarea Comisiei de a include eh, sau de a exclude mai bine zid eh, anumite entități și anumite cerințe. Auditul este audit indiferent de sectorul despre care vorbim, indiferent de compania la care ne referim. Deci, dacă e nevoie de o strategie pentru audit, e nevoie de criterii uniforme. Și este exact ceea ce a exprimat și aici, în Comisia Econ, în raportul din propria inițiativă pe care l-am menționat de toamna trecută. Și de aici uh, și rapoartele me, uh, amendamentele mele, care sunt coerente și consecvente în raport cu acest obiectiv. Ceea ce primește uh, definițiile, nu mă interesează acele entități de interes public mari, pentru că, încă o dată, nu contează despre ce tip și de ce mărime de entități vorbim, pentru că auditul este același indiferent de aceasta. Aș uh, concentra mai mult asupra competențelor econ și ceea ce ne interesează direct în raport cu uh, auditarea uh, statutară. Am, ne-am inspirat mult din raportul FMD, printre altele. Și știm bine că ce privește auditul s-au făcut destul de multe și apar diferite lucruri în diferite acte legislative. De aceea, mi se pare că aceste fonduri EFS și USIT să fie cumva o inspirație pentru noi, pentru a defini mai clar domeniul de aplicare a acestei auditări corporate având în vedere fraudele care au avut loc și au fost constatate uh, în companii de renume, mi se pare absolut logic uh, de a reaminti că și noi, Comisia Econ, am uh, lucrat mult în acest sens în diferite inițiative legislative, ceea ce mi se pare, deci mi se pare normal ca raportul de față să reflecteze aceste tendințe și să precizăm foarte clar ce De asemenea, m-am concentrat pe ESMA. Cred că aici este foarte clar să te înșeli. Ehm, s-ar putea ca unii să creadă că am diminuat sau am scăzut rolul ESMA în raportul meu. Nu este adevărat. ESMA are un rol foarte puternic în propunerea comisiei și conform Comisiei, această agenție trebuie să coordoneze, chiar să um, creeze anumite uh, norme, reguli, standarde și să vegheze la crearea unei uh, piețe um, omogene sau unitare a auditului. Însă, atunci când vă uitați la autoritățile de auditare uh, și de reglementare în statele membre, vreau să vă spun că numai 5 din cele 27 au uh, prerogative de, legate de controlul auditului. Am discutat cu acestea și ele nu doresc ca să existe o altă autoritate de reglementare pe deasupra uh, ce privește controlul auditorului. Având în vedere uh, capacitatea administrativă a ESMA, mi se pare normal ca să, ca să implicăm mai mult deja uh, autoritățile existente Există deja o serie de entități de supraveghere și control uh, care au fost stabilite conform uh, regulilor legate de auditarea companiilor. Chiar dacă EGOB nu este un, uh, o comisie de nivel 3, pot să vă spun că această entitate primește, conform raportului meu, foarte multe prerogative, cât de multe posibil, deși, bineînțeles, trebuie să respectăm temeiul uh, și cadrul juridic fixat de comisie. Eu zic că am putea ca acest EGOP să devină cu adevărat o autoritate de control, lucruri care au fost discutate de mulți ani încoace. Însă acum trebuie să formalizăm acest lucru și vom vedea dacă Parlamentul nostru, ultima instanță, va susține acest lucru uh, ca și Consiliul Bineînțeles că sunt nerăbdătoare să ascult comentariile dumneavoastră legate de cum putem progresa în acest sens. Nu uh, am zis că nu doresc o, o, un control al auditului în Uniunea Europeană, o entitate europeană, uh, ci e, mai mult, e mult mai important să nu avem o altă agenție paneuropeană, ci mai mult o coordonare între diferitele autorități naționale de reglementare. Ceea ce privește directiva privind cerințele de capital. Acest dialog uh, are deja loc, ar trebui să aibă deja loc, însă în practică nu așa stau lucrurile majoritatea statelor membre. Auditorii nu sunt uh, ei cei care fac controlele, dar pot să ofere informații legate de mersul pieței. Ar putea să existe un dialog între auditori și autoritățile de reglementare care să meargă în ambele sensuri, pentru ca să ne asigurăm că știm clar ce se întâmplă în cadrul anumitor instituții financiare cheie și, în general, ce se petrece în lumea corporată financiară aș merge chiar și mai departe, un proces uh, trilateral în care și compania auditată intră în acest dialog, la un moment dat, conform anumitor reguli. Ar trebui, am zice noi, să existe un astfel de dialog sau acest forum uh, în mod regulat, poate de două ori pe an, deci cumva să se declanșeze un anumit proces cu un anumit calendar numai așa vom avea o, o guvernanță corporată în toate companiile noastre din toate țările membre. În ceea ce privește dialogul cu autoritățile naționale de reglementare, este foarte important să existe un dialog sectorial și pe plan european, având în vedere că avem astăzi acel ECBR, este foarte important ca cei care au un rol de jucat aparte și cunoștințe în domeniul auditului să fie auziți, să fie consultați, pentru ca să putem să ne mișcăm împreună și nu în mod individual. Rolul auditorilor ca și profesioniști cheie este foarte important. Mă refer la rolul lor în evaluarea riscului sistemic. Al patrulea element la care vreau să mă refer este cel legat de concurență. În raportul din proprie inițiativă am petrecut mult timp discutând despre aceste aspecte concuren- concurențiale uh, și cum am putea să sporim competiția, concurența în domeniul auditului. Bineînțeles, că tot timpul se vorbește despre acei Big Four și nimeni nu prea este de acord cu această concentrare a celor principale patru firme de audit. Noi ne dorim o, o piață mai fluidă, dar trebuie să existe ceva leg, uh, bazat pe o analiză cost-beneficiu și nu altfel. În vremuri de criză economice, economică, uh, trebuie să demonstrăm că um, schimbările au un sens economic. Așadar, avem nevoie de o nouă analiză cost-beneficiu. Comisia nu vine cu acestea. Nu știm care sunt uh, aceste beneficii și costuri uh, preconizate. În uh, raportul Comisiei se preconizează o rotație obligatorie a auditorilor. Mie mi se pare că aici am avea costuri inutile. Firmele, companiile multinaționale globale au o anumită dinamică și a rota, a prevedea asta rotire, rotație obligatorie ar duce la costuri foarte mari inutile în acest sector care are deja costuri mari. Ceea ce privește licitații sau ofertele publice, cred că această licitație obligatorie pentru firme are un anumit sens, însă trebuie, eu îmi pun întrebarea dacă această uh, citație trebuie să aibă loc indiferent de costurile implicate, indiferent de calitatea auditului care are deja loc. Îmi pun întrebarea dacă acest caracter obligatoriu este ceva bun. Cred că ar fi bine să avem o împărtășire a obligațiilor și responsabilităților în acest sens. Cred că s-ar putea uh, să existe o auditare comună, una pentru uh, societatea mamă, alta pentru filiale, deci cu împărțirea sarcinilor și a responsabilităților. Însă asta ar însemna că se iau niște decizii în mod individual, într-un caz aparte. Deci, în orice caz, nu cred că trebuie să avem niște cerințe obligatorii. Un alt domeniu foarte lucrativ astăzi pentru companiile de audit este cel non-profit. Aici trebuie să vedem uh, ce servicii pot fi acceptate și care sunt interzise. Aceste servicii de non-audit, care sunt atât de lucrative, ar trebui ca acestea să, fie, să facă obiectul unor uh, licitații sau oferte publice. Companiile mai mici ar putea să coopereze cu cele mai mari pentru a spori capacitatea. În acest fel uh, ar exista deci o oportunitate de uh, sporirea capacității în, în ce privește resursele umane, în ceea ce privește cunoștințele. Până la urmă, acele comisii de audit interne ale firmelor vor fi cele care vor avea de câștigat. Este foarte important ca firma să-și, să-și evalueze propria sa um, activitate din punct de vedere al auditului. Din punct de vedere al guvernanței uh, corporate, auditul este foarte important și modul în care acesta este efectuat este absolut esențial. Este exact ceea ce am încercat să uh, pun pe masă în acest raport. Dacă sunt comentarii, aș dori să le ascult pentru că este un proces dinamic uh, și ar trebui cu fiecare dintre noi să participăm și să ajungem la un consens dacă se poate. Mulțumesc foarte mult. Mi s-a spus că Marcus nu poate să vină și nu știu dacă a desemnat un înlocuitor, nu știu dacă cineva de la PP dorește să intervină. În caz contrar, mă duc direct la side. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest proiect de raport este un bun punct de plecare pentru organizarea unei dezbateri. Sigur, nu suntem de acord cu toate punctele menționate de doamna raportor și de aceea cred că ar fi bine să vedem exact cum am putea să, să negociem, dar cred că punctul de precare este totuși unul extraordinar. Dat fiindcă trecem printr-o criză economică și financiară, calitatea auditorului, auditului, mă scuzați, trebuie să fie mult îmbunătățită și asta se poate realiza în mai multe feluri. Comisia uh, a făcut câteva sugestii în acest sens Uh, ideea care este? Că noi nu trebuie să pierdem din vedere um, modul în care am putea să evaluăm starea de sănătate a unei întreprinderi pentru ca toate instituțiile financiare să uh, poate să creadă ce scrie în raportul uh, de audit. Și acest lucru este absolut necesar pentru acest sector. O să mă limitez doar la doar câteva aspecte. Un aspect foarte, foarte important este principiul rotației, uh, lucru menționat deja de doamna raportor. În ceea ce mă privește, eu cred că este totuși un element foarte important pentru a schimba structura pieții. Dar, dacă vrem rotație, atunci trebuie să o formulăm în așa fel încât să nu participe mereu aceiași actori. Perioada de asemenea nu trebuie să fie prea scurtă, dar acestea sunt încă detalii pe care le mai putem uh, dezbate, să vedem exact uh, la câte ani să aibă loc uh, rotația. Poate că ceea ce propune Comisia este cam scurt, dar până la urmă noi mai avem timp și trebuie să analizăm lucrurile. Eu cred că am putea să Combinăm sistemul cu auditul partajat și acesta oferă șansa de a reforma, într-adevăr, din punct de vedere structural sistemul, desigur, cu condiția ca auditul partajat să fie unul foarte serios, să vedem exact care este marja de partajare 50-50 sau 60-40 sau 90-10, Există mai multe alternative pentru joint auditing, dar principiul uh, ar trebui să fie uh, acela de a uh, vedea exact care este situația uh, întreprinderilor, de a vedea care este starea de sănătate a acestora. O altă reformă structurală necesară este aceea la nivelul serviciilor oferite de firmele de audit pentru că există riscul de a fi uh, subminată sarcina de audit tocmai pentru a nu pierde serviciile lucrative din uh, domeniul non-auditului. Raportarea menționează deja această problemă, o descrie, dar uh, Eu cred că e foarte important să excludem din capul locului uh, conflictele de interese, iar pentru asta ar trebui să fim puțin mai fermi în uh, exprimare. În ceea ce privește acest subiect, eu cred că raportoarea are un punct de plecare foarte bun. Sigur că noi vom face câteva sugestii pentru a consolida ideea. Și apoi, în ceea ce privește sectorul auditului, Um, e clar că trebuie să fie îmbunătățit din punct de vedere structural, să vedem exact ce se întâmplă, care este relația dintre autoritățile naționale, um, ce se întâmplă uh, în Regatul Unit, comparativ cu Germania și celelalte uh, țări, pentru că există un oarește scepticism al clienților față de auditori și dacă vrem, într-adevăr, o supervizare europeană, este foarte important ca ESMA să joace un rol activ, asta este o opțiune foarte bună. Sigur că mai sunt și alte alternative, dar ideea care este? Că vrem, într-adevăr, să avem o supraveghere europeană cum trebuie, în, uh, cu, și bineînțeles cu sarcini uh, clar definite pentru autoritățile naționale. În ceea ce privește uh, Uh, comisia de audit uh, care este necesară a fi implementată sau a fi creată, mă scuzați, la marile întreprinderi. Asta trebuie să se întâmple în viitorul apropiat și trebuie să existe o evaluare a rapoartelor de audit. În concluzie, vreau să spun că acest subiect este foarte important E foarte important să avem uh, rapoarte calitative, uh, bune din punct de vedere calitativ cu privire la firmele din uh, spațiul comunitar. Comisia ne-a oferit o bază bună de pornire, raportarea a adăugat lucruri și eu cred că vom avea o um, cooperare foarte constructivă cu ceilalți colegi. Mulțumesc! Uh, thank you. Uh, Mulțumesc! Jean-Paul, la sfârșit vei vorbi Oli Schmidt acum pentru ALDE. Thank you. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc lui Kay. Un raport excelent, ca de obicei. Poate că ar trebui să spui că <laughs> faptul că Regatul Unit uh, este sau nu este în Europa este legat și de prezența ta aici, de raportul tău. Bineînțeles că auditul uh, este un subiect foarte vast și trebuie să fie examinat uh, strâns legat de, de, de, de piața financiară, de reglementarea acesteia, de problemele întâlnite în acest sector. Și în acest context, uh, cred că putem cu toții să fim de acord că ceva e de făcut, trebuie făcut. Problema însă este cum și ce și în ce mod să facem acest lucru. Kay, ai spus că principala chestiune este calitatea procesului de auditare și cum să eventual uh, extinde mandatul acestui audit sau misiunea acestui audit. Uh, cred că E nevoie de o abordare globală a acestui subiect pentru auditori. Sunt de acord cu tot ce aduce o calitate suplimentară pentru audit. Știm bine că lobby-ul s-a intensificat în ultimele săptămâni, în ultimele luni uh, și este clar că toată lumea spune că această calitate trebuie îmbunătățită. Ce și cum, ce detalii asta este o altă poveste. În ceea ce privește reglementarea directă, indirectă, eu vin dintr-o țară mai mică, știu că Said nu vrea să spună asta, dar eu o spun. Bun. Dacă optăm pentru un regulament, lucrurile s-ar complica. Cred că ar fi bine să avem o directivă bazată pe principii. Eu înțeleg și argumentele care spun contrariul. Venim din țări diferite, cu metodologii diferite, cu abordări diferite. Unele situații trăite pe teren se, se află, se bat cap în cap direct cu ce se propune în uh, propunerea comisiei. Deci, într-adevăr, avem tradiții de guvernanță corporată diferite în Europa și ar trebui să încercăm să le respectăm. Și nu cred că ar trebui să optăm pentru o soluție tip ca la pod. Și asta ar trebui să se reflecte în raport. Câteva remarci pe scurt. Auditul Uh, comun. Sunt sceptic în ceea ce privește această obligativitate a unui audit comun. Mi se pare că asta ar duce la costuri administrative suplimentare. În ceea ce privește acea rotație, tot așa obligatorie, o chestiune delicată, foarte delicată din punct de vedere politic și nu numai. Apoi, concurența pe piață mare problemă. Cred că suntem de acord cu asta și aici avem nevoie de o mai mare concurență între companiile de audit. Însă, cum să facem asta? Nu cred că soluția sugerată și a, ce să apară directivă și în regulament ă, sunt, deci, ă, e vorba de soluții bune companiile trebuie să concureze, să poată să fie concurență, indiferent de, dacă avem pe acești Big Four, cei patru, însă lucrurile trebuie să fie bine evaluate. Principiul fundamental trebuie să fie următorul, și anume, companiile, com, proprietarii companiilor trebuie să fie cei care să decidă când a venit momentul să schimbe compania de audit Asta trebuie să fie abordarea generală și știu că aici nu toată lumea este de acord cu mine. De asemenea, deci această rotație obligatorie și asta mă, mă face să fiu sceptic. S-au spus aceste lucruri, dar nu am înțeles foarte bine, Side, ce ai spus. Adică n-am înțeles dacă ești pentru sau împotrivă. Da, vom discuta, bineînțeles. De asemenea, tot așa sceptic în ceea ce privește acea licitație obligatorie, pentru că asta ar putea să fie ceva de fațadă. Costuri sporite, atât pentru companie, cât și pentru compania auditată, cât și pentru auditor. Această obligativitate, odată la șapte ani, duce la costuri foarte mari pentru toată lumea, și chiar calitatea auditului ar putea să scadă. O soluție ar fi aceea de a obliga comisiile de audit să creeze regulile după care să se um, facă sau nu această rotație, această licitație, eventual la patru ani. În orice caz, uh, deținătorii de acțiuni trebuie să fie pe deplin informați, în totală transparență susțin propunerea Comisiei de a avea o certificare a calității pentru aceste companii de audit. Eu cred, că, okay, cred că tu ai scos de, din textul tău uh, această idee și mi-ar place să ne spui de ce, pentru că mi se pare că este o idee bună. Servicii de audit și de non-audit, articolul 10, tot așa o chestiune foarte delicată. Sunt de acord cu ce a spus Kay și anume să se permite numai în care se dă acordul explicit al Comisiei de Audit. Ceea ce privește onorariile, aceste companii pot să aibă pot să, partici pot să facă aceste, să aibă aceste servicii de audit uh, dar numai uh, acoperi numai 10% din onorariile globale de audit anuale. Nu îmi place această restricție. Dacă este să se facă sarcini de audit suplimentare, acestea nu cred că ar pune în pericol independența. Deci nu văd de ce ar trebui să limităm cumva uh, volumul sau sumele uh, onorariilor solicitate. Trebuie să existe mai multă competiție sau concurență uh, în ceea ce privește servicii de non-audit. În sfârșit, supravegherea sau controlul. De obicei, grupul, grupul nostru uh, susține mult uh, ESMA, dar argumentul lui Kay nu mă lasă rece. Am putea eventual să transformăm acel EGOB, sau cum să numi el și ce nume are el, într-o entitate care funcționează într-adevăr. Un model uh, funcțional, transparent, care dă socoteală. Asta ar putea fi o soluție. Vă mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumim, Emilie Turunen, acum. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu doamnei raportor pentru raport. raport. Aș vrea să vă spun că noi, um, ecologiștii, colaborăm foarte mult cu colegii de la juri și mă voi referi la toate aspectele, deși ați spus că noi la ICON ne limităm oarecum în ceea ce prește competențele. Să bineînțeles că în amendamente se vor reflecta mai mult competențele ce țin de econ. Așa cum a spus și Said, criza ne-a arătat că există niște mari probleme în sectorul auditului. E vorba de calitate, de conflicte de interes. De asemenea, există și o mare concentrare pe piața auditului. Deci sunt trei probleme cărora trebuie să le facem față cumva. Și dacă ne uităm la raportul doamnei eh, Swinburne și eh, la raportul jurii, eu nu știu dacă într-adevăr se face suficient, se propune suficient de mult pentru a face față problemelor existente. Mie îmi place mm, mult raportul comisiei, eu cred că au dat dovadă de curaj în multe privințe, putem intra în detalii în legătură cu asta, însă cred că ar trebui să fim atenți în ceea ce privește Uh, precauția noastră exagerată. Deci eu vă spun, e un sector care are nevoie de uh, modificări majore, deci trebuie să fim suficient de curajoși pentru a schimba situația actuală. Da, vrem o piață competitivă cu mai mulți jucători, noi verzi, vrem de asemenea o mai bună supraveghere și e foarte important uh, calitatea auditului care trebuie să crească. Deci de aceea trebuie să vorbim ce instrumente sunt proporționate, le ce care sunt mai potrivite, principiul rotației e o posibilitate, bineînțeles, putem vorbi despre asta, putem vorbi de perioada la care se face rotația. Știu că e un instrument care a fost analizat, s-a discutat despre asta și la alte dosare și știu că nu e ușor să impui o astfel de rotație, însă e o idee care merită să fie analizată. Există de asemenea și posibilități pentru a încuraja un audit comun. Eu nu știu dacă ofertarea, licitațiile sunt suficiente aici. Și același lucru se oferă și interdicția serviciilor de audit uh, propusă de comisie. Eu nu știu dacă licitația e suficientă pentru a soluționa un conflict de interese în uh, acest domeniu. Și în ceea ce privește auditul comun. Uh, E o posibilitate pentru ca și companiile de audit mai mici să intre pe piață și să întrerupă situația de oligopol cu care ne confruntăm în prezent. Deci e o propunere pe care o privim cu ochi buni. În ultimul rând, noi vă vom analiza mai mult argumentarea argumentația dumneavoastră. Noi eram pentru ESMA ca principal organ de uh, supraveghere. E drept, ESMA are foarte multe sarcini deja. Problema e că nu au nici suficienți oameni pentru a fa- face muncă, însă dacă le dați mai multe de făcut, va trebui să le creșteți și resursele. Însă am auzit și o altă argumentați în legătură cu organismul cel mai potrivit. Asta, asta era punctul de plecare. Ideea e că trebuie să avem un organ comun european care să supravegheze acest domeniu al auditului. Deocamdată mă opresc aici, nu voi intra în alte detalii. Vă spun că așteptăm să colaborăm cu raportorii din umbră și sper să dăm dovadă de curaj pentru a ne asigura că și acest sector își va modifica radical uh, structura față de cea pe care o avea înainte de criză. Nu-l văd pe Iorgen Clute aici, dau cuvântul lui Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi veni cu un textuleț puțin diferit de cele auzite până acum. Mi se spune că auditul și printre carențele uh, Eh, ne s-a spus că auditul și eh, neajunsurile acestui domeniu au creat criza. Eu aș vrea niște exemple concrete. Domeniul eh, auditului, situația e foarte diferită de la o țară la alta. Reglementările nu sunt aceleași, nici măcar la nivel european și eu știu țări care nu au avut nicio problemă legată de audit. Rolul acestui sector nu este să preîntâmpine crizele este doar să verifice conturile, să certifice calitatea și uh, autenticitatea conturilor. Asta e rolul auditului. Deci trebuie să fim uh, chipzuiți aici, să nu exagerăm. Lucrurile trebuie văzute cu pragmatism. Mulți dintre cei care vorbesc despre asta nici nu au văzut cum lucrează auditorii, nici nu au luat legătura cu ei și vă spun, situația nu, a stă, nu stă atât de groaznic precum ni se spune. Există o serie de propuneri pentru a îmbunătăți calitatea auditului. Clar, dacă e posibil să facem așa ceva, de ce nu? Însă să ne întrebăm care e punctul nostru de pornire – nu pornim de la zero, nu pornim de la o situație în care calitatea lipsește cu desăvârșire. Și ar trebui să ne gândim mai mult la anumite situații. Când audim, vorbindu-se de audit ca o activitate oarecum uh, uh, riscantă, Eu cred că ar trebui să ne dăm seama că situația e diferită de la o țară la alta. În unele țări, repartizarea controlelor se face diferit. Ni se vorbește și despre obstacole administrative, însă, cum spunea Said, să nu uităm care sunt avantajele acestei activități. Co-comisariatul, nu aș vorbi eu de auditul comun, însă acolo unde se face co-comisariat, vedem că uh, auditul s-a îmbunătățit. Și nu degeaba într-o țară ca Franța uităm de acest uh, co-comisiorat pentru firmele cotate la bursă, la CAC Da, ne putem întreba legătură cu eficacitatea sistemului. Unii spun că prin rotație vom încuraja concurența. Hai să fim reașiști. Avem patru mari cabinete de audit care fac tot posibilul pentru la a le ucide pe celelalte. Dacă avem o rotație, va fi, va fi oricum între cei Big Four, între cei patru mari, tot nu vor intra cei mici. La agențiile de rating eu am uh, combătut această idee de a avea rotație. Acolo aveam trei agenții de rating, rating acum nu avem decât două. Deci să ne uităm mai atenți, mai, cu, să ne uităm, mă scuzați, cu mai mare atenție în ceea ce privește introducerea acestui sistem de rotație. Eu am lucrat în domeniu dacă odată la șase luni trebuie să găsești un alt cabinet de audit, trebuie să dai bani, să cauți și nimeni nu ți asigură uh, un cabinet mai corect ca cel anterior. În Franța, prefecții se schimbă odată la trei ani, pentru că aceștia să nu se amestece prea mult în viața locală. Așa trebuie să facem ceva și în acest sector. În ceea ce privește comitetele de audit, să nu ne înșelăm. Conform legislației actuale, aceștia nu sunt niște supraauditori, sunt doar o diviziune a unui consiliu uh, de instanță din Consiliul de Administrație care se ocupă de audit. Însă să începem să spunem că aceștia ar trebui să controleze calitatea auditului. Ce înseamnă asta? În fiecare Consiliu de Administrație ar trebui să avem auditor, nu? Care să cunoască domeniul respectiv și iată pe ce pantă o luăm. Pentru un consiliu de administrație să avem specialiști uh, în toate domeniile, nu atunci, resurse umane, audit și așa mai departe. Deci am schimbat rolul consiliilor de administrație, nu? Ceea ce prește conflictele de interes, da, acestea există, însă dacă analizăm lucrurile îndeaproape, eu sunt de acord că trebuie aici o încadrare, să nu uităm că se produce o polinizare încrucișată. Pentru că auditorii să descopere problemele dintr-o societate, dintr-o întreprindere, trebuie să aibă o legătură cu realitatea. Auditorii nu pot să fie niște uh, controlori reci, uh, complet uh, desprinși de viața reală. Uh, deci ei trebuie să știe ce tertipuri sunt folosite pentru a îmbunătăți, de exemplu, uh, aparența conturilor. Trebuie să se facă distinția clară între cele două tipuri de activitate. Eu nu îi voi ține locul lui Marcus Ferber, însă cred că și el ar fi felicitat-o pe doamna raportor pentru munca făcută, ceea ce fac și eu, de altfel, cu foarte mare plăcere. Uh, thank you, Peter Simon. Domnul Peter Simon. Vreau și eu să mulțumesc pentru această bază de discuție foarte bună, foarte interesantă. Uh, în special, licitațiile sunt foarte importante, cel puțin mie mi se par. Vreau să mă axez astăzi pe rotația obligatorie, menționată deja de mai mulți colegi. Pentru mine a fost uh, interesant urmă ce se întâmplă în ultimele săptămâni. Am discutat, de exemplu, cu întreprinderi din regiunea mea. Pentru că eu vin dintr-o regiune de există cea mai mare întreprinderi din uh, Germania și am participat activ în acest sector înainte să fiu eurodeputat. Ținând cont de marile corporații internaționale, ținând cont de rolul acesta în plan internațional, ne dăm seama de complexitatea problemei. Dintr-o dată ne dăm seama de ce se dorește să avem un audit la o mână. Deci ca toate rezultatele înregistrate, toate filialele, toate subfilialele și așa mai departe, să fie înregistrate într-un sistem comparabil, unic. Odată ce vedem această complexitate și de îndată ce o comparăm cu problemele care au apărut la marile întreprinderi germane, care au avut același auditor de zeci de ani și, pe care, și la, schimbându-l dintr-o dată. Deci dacă discutăm cu aceste întreprinderi cât, au durat, cât timp a durat, mă scuzați, până ce s-a ajuns la aceeași calitate a auditului, calitatea de dinainte, calitate uh, uh, care uh, e foarte importantă dată fiind complexitatea uh, razei de acțiune a întreprinderii, atunci înțelegem exact despre ce este vorba în propoziție. după șase ani de-abia poți uh, să te gândești uh, că în sfârșit uh, e posibil un audit de super calitate. Și atunci, că vrem rotație obligatorie, că vrem rotație prin licitație, ne întrebăm, o vrem asta chiar dacă la momentul respectiv întreprinderile sunt auditate optim? Pentru că atunci renunțăm la uh, randamentul pe care l-ar fi putut da tocmai acei șase ani care au trecut, șase ani de auditare. Să nu pierdem din vedere acest aspect. Totodată, și aici sunt de acord cu raportoarea, Haideți să ne gândim nu la rotație obligatorie, ci la un anumit număr de ani să se organizeze licitație, într-adevăr. Pentru că atunci introducem un element nou. Autoritățile naționale vor fi obligate să analizeze și oferte noi de auditare și dacă, vrea să rămân, dacă ar vrea să rămână la același auditor, atunci trebuie să o facă printr-o justificare. Și atunci avem un mecanism uh, de control bine implementat, care are la bază o bună documentare. Eu cred că ar trebui să discutăm despre asta. Pentru mine este însă foarte important să nu pierdem din vedere, indiferent despre ce este vorba, licitație sau rotație obligatorie, să avem niște marje temporale uh, adaptate realității, mai ales că pentru marile uh, întreprinderi uh, marjele acestea sunt altele față de IMM-uri, de exemplu. Mulțumesc! Am și eu câteva observații de făcut, pentru că nu văd uh, alte intervenții. Eu uh, pot să fiu de acord cu mare parte din raport. Sigur că există diferențe de nuanțe sau de ideologie, dar uh, în primul rând vreau să menționez uh, problema serviciilor de non-audit. Am avut în iulie o delegație Econ în SUA și autoritățile de reglementare de acolo au spus că admiră Uh, auditul european și că ei cred că nu ar fi o idee bună să um, avem întreprinderi de audit și numai de audit. Ei au uh, considerat, ei au văzut că de fapt, cei mai inteligenți în acest domeniu erau interesați tocmai și de serviciile de non-audit. Și mă scuzați, pentru că trebuie să strănut. Așadar, ei au fost de acord că, sau ei au considerat că dacă am avea doar uh, întreprinderi de auditare, uh, ar scădea calitatea celor uh, angajați. Cel puțin asta le-a spus lor experiența înregistrată. Eu sunt de acord că o parte din serviciile, serviciile de non-audit ar trebui să fie menținute. Lista ar putea fi, de exemplu, uh, mai lungă în ceea ce privește verificările um, necesare a fi întreprinse. Dar dacă e vorba de auditare, consiliere și lobby, poate că ar trebui să restricționăm la două din cele trei activități. Asta ca o idee absolut inovatoare. Pentru că poate să rezulte o relație incestuoasă de-a dreptul dacă se oferă toate trei serviciile. Și asta sigur că ar fi, uh, acesta ar fi un lucru important și pentru evitarea uh, conflictelor de interese. Rolul ESMA acum. Eu uh, înțeleg care este problema și am încercat să o rezolv cu privire la Regatul Unit, de exemplu am văzut că diferitele comisii de la ESMA pot fi create în așa fel încât responsabilul e poate să-și exprime acordul de fiecare dată. Deci există o prevedere pentru asta, pentru ca responsabilul să fie mereu informat. Și dacă discutăm despre bănci, Sigur că nu e vorba doar despre bănci, ci și despre alte mari entități, dar pe noi asta ne interesează. Atunci discutăm despre stabilitate financiară. Și ați menționat și CERS. Ei bine, uh, Comitetul European pentru Risc Sistemic este foarte important pentru că analizează stabilitatea financiară și acest lucru va trece și pe la standardele internaționale de auditare. Ei bine, uh, e foarte important să existe uh, o abordare bidirecțională sau tridirecțională și adesea autoritatea de reglementare bancară va fi cea direct vizată. Așa că trebuie să vedem ce se întâmplă cu uh, standardele internaționale de auditare și uh, cu relația dintre um, Comitetul Internațional de Standarde în auditare și uh, CERS, poate că și la EGAOB uh, trebuie să se miște ceva, dar ideea este că eu vreau ca înainte să luăm o decizie să vedem exact uh, ce fel de relații se creează și ce se întâmplă cu raportarea sau nu la ESMA. Eu am, o, am așa o sensibilitate față de auditul partajat și uh, cred că am putea să spunem în felul următor. Uh, dacă nu vreți rotație, atunci audit partajat pe o perioadă, de, uh, pe o perioadă mai lungă de timp. Eu sunt, de fapt, pentru rotație. Poate că trebuie o perioadă mai lungă, poate chiar de 14 ani schimbarea auditorului te face să-ți regândești strategia și faptul că uh, treci printr-o licitație, din nou îți regândești strategia. Eu uh, am numit auditorii, am făcut asta în Regatul Unit și am făcut-o și aici în Belgia. Deci am uh, trecut printr-un proces de licitație voluntară dar și printr-un proces de licitație obligatorie, cum s-a întâmplat în Belgia. Și mi-am spus că vor uh, veni unii uh, care vor avea oferte mai slabe, unii care vor avea oferte mai uh, bune, se așteaptă ca cei care au ofertele mai bune să câștige, eu însă am fost mai nonconformistă. Până la urmă, noi am fost determinați să ne autoverificăm, să verificăm procedurile noastre uh, de la licitație și am obținut idei noi uh, despre uh, cum anume să, să, să uh, acționăm, chit că inițial credeam că se poate acționa doar într-un singur mod. Și mi se pare că obligați fiind să treacă prin un proces de licitație și auditorii vor învăța foarte multe. Bine, până la urmă, procedura de licitație este foarte scumpă, dar e vorba de niște entități de interes public uh, extrem de mari și în special pentru acestea, cred că aceasta nu ar trebui să fie o problemă. Deci costurile nu ar trebui să fie o problemă. Că e vorba de o perioadă lungă, de 14 ani la rotație sau nu, uh, aceștia cred că în 14 ani ar avea timp oricum să se pregătească. Ideea este că ar trebui să aibă un fel de uh, proces obligatoriu de revizuire pentru ca până și auditorul să uh, își auditeze activitatea, dacă doriți, uh, iar din experiență pot să vă spun că ar rezulta câteva lucruri foarte interesante și nimeni nu s-ar mai culca pe o ureche, așa cum de multe ori se întâmplă odată ce uh, s-au pus temeliile unor relații contractuale. Nu știu cum voi condensa asta în amendamente. E întotdeauna foarte ușor să uh, vorbesc despre asta. E mult mai greu în momentul în care trebuie să transpun totul în scris. Uh, Mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Atunci uh, îi dau cuvântul raportoarei. Chei, te rog. Of. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru observațiile făcute. Da, nu sunt prea multe surprize, deoarece tot eu m-am, bucat, m-am ocupat și de celelalte rapoarte de, din proprie inițiativă. Iată că au revenit aceleași probleme despre care am vorbit și înainte de Crăciun, deci nu i nimic nou. Pe lângă faptul că eu cred cu tărie că aceste comitete de audit trebuie să aibă un sistem formal. Nu sunt niște organizații informale, ci niște organe adevărate care au drept de decizie mare în companii, mai ales în multinaționale. Deci au nevoie de niște sisteme uh, care să fie certificate de acționar, de acționar probabil anual. Să se vorbească acolo despre ce servicii e vorba de audit, de non-audit. Să nu uităm că multe astfel de companii de audit lucrează în mari companii europene. Eu n-am vorbit doar cu britanici, cu companii britanice, ci cu companii din toate cele 27 de state membre. Mulți uh, din cei care fac parte din aceste comitete spun că există deja un sistem formal deci cei care fac ă, auditul statutar oricum vor ă, desfășura și alte activități, deci pe lângă cele de audit. Eu nu cred că ar trebui să ne oprim aici. Eu de ani de zile, eu timp de ani de zile m-am ocupat de asta, am verificat conturi. Din asta trăiam eu oricum. și mi-am văzut cu ochii mei cât de opace pot fi, pot fi conturile companiilor. Deci asta trebuie să îmbunătățim noi. După 2008, rolul comitetelor s-a îmbunătățit. Multe țări nici nu aveau astfel de comitete, acum le au. Multe dintre acestea se implică activ în gestionarea companiilor, mai ales în ceea ce privește supravegherea auditului și a mm, gestiunii riscurilor. Și acționarii sunt uh, esențiali. Auditul e pentru ei. E în interesul lor și al proprietarilor să se asigure că există un cadru juridic adevărat pentru uh, ca aceste uh, conturi să fie într-adevăr uh, verificate și aprobate ca tare. Ceea ce privește rotația. Există o lege în acest sens, însă nu știm dacă modelul de rotație actual e suficient. Cred că e foarte important să acționăm în mod proporțional de data asta, să avem niște ca la clauze de revizuire care să ne permită să evaluăm impactul măsurilor pe care le-am implementat și care nu au dus la îmbunătățirea calității auditului. Eu cred că există un consens aici. Cu toții vrem să ne îndreptăm în aceeași direcție. Ne dorim o piața muncii competitivă pentru auditor. Deci vom vedea cum vom obține asta. Bineînțeles, diferitele companii vor veni cu soluții diferite în legătură cu modul în care vor să obțină cele mai bune servicii de audit. Însă trebuie să existe un format prin care ei uh, să le justifice acționarilor uh, acțiunile pe care le întreprind în acest domeniu. Deci să nu uităm că multe din companii despre care vorbim aici au activitate internațională. Deci există oricum niște standarde uh, aici internaționale care sunt în vigoare. Poate există și multe elemente care nu îmi plac. Să nu uităm că nu putem avea aici o încrucișare între produsele financiare când e vorba de compania ta și uh, auditor. Și e o problemă aici. Dacă uh, îți schimbi compania de auditare, nu poți obține practic certificarea pentru fiecare drept de pensie, de exemplu, pe care îl au uh, angajații. Deci pot apărea aici probleme cu o rotație exagerată. de deci să ne dăm seama că există și niște limite aici. Poate că și în ceea ce este serviciile financiare ar trebui să includem anumite prevederi. În ceea ce vește organele de supraveghere, Trebuie să vă spun că foarte mult timp am analizat diferitele entități din Europa. Autoritatea pentru titlul de, titlul de valoare și piețe a spus că nu au competențele suficiente. Eu cred că autoritatea bancară europeană ar putea să fie mai potrivită aici. Aceasta ar putea supraveghea mai bine. Deci eu nu știu care instituție ar trebui să fie cea competentă aici. Eu cred că ar trebui să ne uităm la instituția care are deja competențele, de exemplu B. La ESMA mai puțin de o persoană, practic, dacă să ne gândim, să o ocupă de coordonarea întregului audit pentru cele 27 de state membre. E absolut ridicol cum să ai atât de puține persoane care se ocupă de toate autoritățile de reglementare. Deci dacă alegem EGAOB-ul, care deja cooperează la un nivel foarte ridicat, eu cred că am putea obține nivelul de calitate a standardelor mult mai rapid. Deci ar fi mai bine să facem asta decât să dăm agenției, unei din cele două agenții, această răspundere. Eu cred că avem cu toții un scop comun, mai bună, o mai mare calitate, o concurență mai mare în acest domeniu al auditului, dar și în general în acest domeniu. Însă va trebui să negociem, uh, să vedem cum vom ajunge la acest obiectiv. Termenul pentru amendamente 25 octombrie pe 19 noiembrie vom analiza amendamentele, în decembrie în comisie vom vota, comisia de fond jurii votează pe 18 decembrie. Iar acum continuăm cu punctul 6 de pe ordinea de zi și anume raportul anual pe 2011 la Banca Centrală Europeană. Marisa Mateș este raportor. Vă dau cuvântul. Vou apenas uh, focar-me uh, numa apresentação. Mulțumesc. Mă voi uh, axa puțin pe câteva elemente cheie. Vreau acum să parcurgem ideile principale și structura raportului. Uh, eu am încercat să împart uh, raportul uh, în patru, uh, ținând cont de principalele patru întrebări. Nu analizez doar rolul BCE cu privire la politicile monetare, ci merg mai departe de asta. Prima secțiune se referă la politica monetară, apoi criza economică și BCE, 3. Uniunea bancară și 4. Aspecte instituționale eu cred că și acestea sunt foarte importante pentru evaluarea activității BC. Și acum, haideți să trecem scurt în revistă politică monetară. Am încercat să identific caracteristicile uh, activității BCE în 2011 cu trimitere la stabilitatea prețurilor, uh, inflație și așa mai departe. Am identificat două perioade. Prima perioadă a fost uh, caracterizată de o inflație crescândă, uh, total disproporționat. Ratele dobânzilor au crescut și ele, dar uh, nu din cauza inflației, ci din cauza problemelor contextuale. Și apoi, rata dobânzilor în a doua parte a anului a scăzut dramatic. Dumneavoastră știți care sunt uh, ideile mele aici și am încercat să ridic trei întrebări cu privire la 2011. Eu cred că împrumuturile către întreprinderi și familie au fost uh, mai mici și mai puține față de înainte de criză, nivelul lichidității este foarte scăzut și asta ne îngrijorează. Eu cred că, se, că poate fi afectată eficiența politicii monetare de la BCE. Și eu cred că pe bună dreptate cei de la BCE au identificat problemele din sistemul financiar. Dar ei își uh, schimbă politica și nu impun niciun fel de condiționalitate pentru sistemul financiar. Iar uh, împrumuturile către familii și IMM-uri reprezintă un subiect care trebuie avut în vedere în formularea politicii monetare. Acestea sunt primele, acestea sunt principalele puncte acoperite la primul capitol, politica monetară. Și acum trecem la criza economică și BCE. E foarte important să analizăm răspunsul BCE în contextul actual. Noi știm că e criză economică, că e austeritate peste tot. Politicile de austeritate însă au fost aplicate în mai multe țări și știm că din cauza austerității au apărut efecte de contagiune în uh, zona euro. De fapt, contagiunea a cauzat criza în unele state din zona euro. Doream să identific câteva aspecte despre care cred că sunt foarte, foarte importante aici. În primul rând, mandatul BCE este foarte problematic și am spus-o asta și în trecut. Pentru că BCE continuă să aibă un mandat strâns legat de um, contextul inflației previzionate. Chit că trebuie să țină cont și care va fi efectul acestui mandat asupra creșterii și ocupării. Există un, o relație cauză-efect aici și de aceea au apărut câteva probleme fundamentale. A doua problemă identificată Mandatul BCE este foarte limitat. În ciuda acestui fapt însă, am văzut că în vremea de criză BCE și-a depășit mandatul în repetate rânduri. Argumentul a fost că a impus o situație curentă. BCE s-a implicat foarte mult uh, um, în uh, politicile de restructurare monetară, de privatizare și așa mai departe. Deci activitatea în raport cu mandatul conferit este un alt subiect pe care vreau să îl menționez. Mie mi se pare că nu putem să continuăm așa. Apar probleme uh, mari, apar dezechilibre, mai ales în, la nivelul zonei euro. Așa că mandatul BCE este o problemă care trebuie analizată. Nu știu dacă acum e momentul potrivit sau dacă acesta e raportul potrivit, dar până la urmă există acțiuni ale BCE care depășesc uh, mandatul și eu uh, cred că avem nevoie de instrumentele uh, care ne permit amendarea mandatului BCE. Și apoi, Uniunea Bancară. Există proiecte la nivelul Uniunii Europene care analizează potențialul unei uniuni bancare. Ce este important este că dacă vrem să facem față efectelor crizei, atunci trebuie să eliminăm contradicția care există acum. Pentru că vrem să avem o autoritate de supervizare în plan comunitar, dar în același timp vrem uh, instrumentele de uh, soluționare a crizei, care sunt instrumente ce se derulează în plan paralel, în plan național. Deci nu cred că putem să avem această abordare duplicitară. Doream totodată să spun tot aici că s-au luat decizii care poate nu au fost uh, în întregime acoperite de uh, scrutinul democratic și, din, din păcate, vedem că la ora actuală asta tinde să fie regula. Așa că trebuie să fim mai atenți pe viitor în ceea ce privește asumarea răspunderii uh, și la ce rol ar putea juca Parlamentul în ceea ce privește monitorizarea politicilor uh, economice și monetare. La sfârșit vreau să menționez câteva aspecte instituționale. Spuneam că BCE ar trebui să realizeze o uh, autoevaluare critică pentru toate aspectele activității sale inclusiv în ceea ce privește impactul programelor de ajustare la proiectarea cărora a contribuit uh, aceasta. De asemenea, și acesta este ultimul meu punct, ar trebui să analizeze și problema uh, lipsei egalității de gen uh, în Consiliul Guvernatorilor BCE este o completă lipsă de preocupare față de egalitatea de gen la cele mai înalte niveluri decizionale din uh, acest Consiliu și o problemă care vine în contradicție cu recomandările Comisiei privind îmbunătățirea echilibrului de gen în organisme decizionale la nivel înalt din sectorul economic. Așadar, uh, avem uh, multe lucruri la care să ne gândim pe mai departe, Colegii mei cu siguranță vor reacționa pentru a completa raportul acesta. Eu sunt deschisă oricărui comentariu, voi lua notă de um, afirmațiile dumneavoastră, pentru că eu cred că rolul BCE trebuie într-adevăr să fie regândit în contextul actual. Thank you very much. Uh, Mulțumesc. Urmează Ildică. Köszönöm um, elnök asszony. Um, deci, Mulțumesc foarte mult, doamnă Mulțumesc uh, raportorului pentru... Ő is végig taglalta. Munca depusă. Patru elemente în acest raport pe care aș dori să le subliniez, însă înainte de toate observații cu caracter general. Cred că e vorba de un raport cu caracter descriptiv recomandări, sugestii stimulente eh, BCE-ul, mandatul sau prioritățile sale au, s-au schimbat foarte mult în ultimii ani. Aceasta ar fi observație generală. Acum, punct cu punct, raportorul a spus că BCE-ul a mărit rata de dobânzi și apoi a scăzut-o de două ori succesiv. Acum uh, știm ce s-a întâmplat, însă din ce cauză a făcut acest lucru și până la urmă întrebarea mai importantă, care sunt consecințele acestor creșteri și scădări a ratei dobânzii. Ar fi bine să avem un studiu de impact care să ne spună care sunt consecințele unor astfel de acțiuni și să se și facă niște recomandări în consecință. Uh, creditul uh, pentru consumatorii privați uh, este în scădere, însă avem o situație de criză. Cum va reacționa BCE-ul pentru a garanta stabilitatea prețurilor, de exemplu? Cel mai important este să știm de ce se întâmplă lucrurile care se întâmplă și să știm de ce se face și ce se face. Datoria suverană este în creștere și ea. Avem nevoie să știm exact cum fluctuează această datorie suverană și mai ales din ce cauză. Uh, în partea explicativă uh, se vorbește despre, sau nota explicativă se vorbește despre un aspect și anume uh, se pune accentul pe crearea de locuri de muncă mai puțin decât pe menținerea inflației la anumite niveluri asta ca și obiectiv al BCE-ului. Asta poate că este uh, adevărat dacă ne-am gândit la Europa Socială, însă Uniunea Europeană este în primul rând o Uniune economică. Eu înțeleg uh, cam de unde bate vântul, însă a pune sub semnul întrebării, sub semnul întrebării legitimitatea democratică nu mi se pare o bună abordare. BCE-ul a fost stabilit prin tratate, este controlată, reglementată prin tratate care, știm bine, um, sunt respectate de toate statele membre, ea are o legitimitate a sa. Se pot, poate, pune, să supune sub semnul întrebării anumite prerogative sau părți din mandat. Apoi, raportorul spune că mm, creșterea inflației în 2011 a fost mai cu seamă provocată de creșterea prețurilor la energie. Da, dar dacă această mm, legătură a fost dovedită între inflație și prețul la energie, foarte bine, însă ce facem în viitor? Cum vom reacționa în viitor? Prețurile nu vor stagna, la energie mă refer, ci vor continua să crească, așa cum am observat și recent rata dobânzii negativă. Mi se pare o afirmație exagerată, dar voi discuta direct cu raportorul acest aspect. La punctul 13 se vorbește despre rolul uh, BCE în reeșalonarea datoriei datoriilor. E adevărat că îi se poate cere acest lucru BC-ului, însă mai vorbește raportul și despre profiturile mari pe care le acumulează Banca Centrală Europeană pe piața activelor într-o situație de supralichiditate. Ceea ce privește uh, Uniunea Bancară și acel shadow banking. Uh, și aici se vorbește despre acest aspect, însă am avut deja un raport exact pe acest subiect, unde am discutat amănunte, detalii, um, perspective de viitor. Nu cred că aici, în acest raport, trebuie să revenim asupra acestui subiect în ceea ce privește mecanismele naționale de finanțare. Cred că, da, băncile mai cu seama au un rol de jucat pe plan național. Deci avem nevoie de autorități și mecanisme de supraveghere, supervizare naționale, de finanțare naționale. Și chiar și în această nouă Uniune și în acest nou sistem de supervizare trebuie să punem accent pe planul național, pentru că pur și simplu Banca Centrală Europeană nu poate să aibă o viziune globală, totală a celor 27 de sisteme naționale bancare fără a avea uh, um, omologi uh, și corespondență pe plan național. Din punct de vedere instituțional acum, raportorul cere o anumită autocritică. E, cred că mai mult un aspect etic, etic aici decât de altă natură. Apoi, ce avem noi nevoie, avem nevoie, după cum am spus, de un studiu de impact, o analiză de impact. Acesta ar fi mult mai folositoare decât acea autocritică. De exemplu, eventual să modificăm tratatele pentru ca Banca Centrală Europeană să fie direct supervizată de către Parlamentul European. Eventual, putem discuta acest lucru, însă uh, este clar că Parlamentul European este autoritatea sau instituția care trebuie să aprobe raportul anual sau, mai bine zis, uh, programul de activitate anual al BCE-ului. Asta este foarte clar. Bine, mai sunt și alte elemente evocate, de exemplu, recenta modificare a regulilor uh, sau a statutului uh, care guvernează Banca Centrală Europeană. Sunt lucruri de discutat cu Comisia, cu Consiliul, însă pe viitor cred că ar fi bine să um, avem un raport care să nu fie o analiză ex post, ci un raport care privește spre viitor, care anticipează cumva evoluția mandatului bce ului um, care anticipează cumva deciziile, hotărârile acestei bănci și toate acestea bazate pe, pe, pe date monitorizarea dialogului cu președintele băncii sunt lucruri pe care noi le facem, de fapt, deja, dar nu cred că aceste discuții au eficacitatea scontată, eficiența scontată. Nu sunt destul de structurate lucrurile. De multe ori aceste întâlniri nu au urmări, nu sunt formalizate. Acest Știm bine că avem raportul anual al BCE-ului, care este foarte stufos, dar ar fi bine ca, așa cum se întâmplă pe la alte case mari, să avem un uh, capitol final care vorbește despre schimbări, despre perspective de viitor, despre noutățile preconizate. Încă o dată, raportul acesta este unul cumva ex post și privește spre trecut și nu spre viitor. Și cred că asta merită să ne preocupe în viitor. Iată principalele observații pe care vrem să le împărtășesc cu dumneavoastră și pe care eh, le voi pune și în amendamente. Felicit raportorul pentru uh, raportul său și mă aștept să cooperăm foarte bine. Mulțumesc! Domnul Coc. Mulțumesc, domnule președinte. Am studiat cu multă atenție raportul uh, doamnei Matias în ceea ce privește activitatea Băncii Centrale Europene în 2011 și în mare parte subscriu la, uh, să zicem, diagnosticul pus. Raportorul a pus degetul pe rană și anume acele incoerențe, consecvențe din politica noastră monetară pe 2011 și, de exemplu, caracterul discutabil al creșterii ratelor în prima parte a anului, care a dus uh, la punerea de bețe în roate unei relansări economice deja timide. Ceea ce privește acele instrumente economice neconvenționale, Banca Centrală Europeană și-a schimbat cumva poziția în a doua jumătate a anului, dar deja cum să spun, uh, lucrurile deja nu mergeau spre bine, prea bine. Există anumite contradicții pe care doamna raportor le-a menționat în ce privește activitățile băncii. O contradicție între, uh, pe de o parte, uh, combaterea Uh, dezechilibru pe plan național, deci a statelor, dar nu combaterea acelor dezechilibre și probleme în ce privește băncile. De alt, pe de altă parte, profituri foarte mari uh, ale băncilor față de profituri foarte slabe sau intrări foarte slabe la bugetul statelor. Contradicție între o bancă centrală europeană care se dorește independentă, dar care nu se jenează să dicteze cumva politica bugetară a unor state, ceea ce nu intră deloc în mandatul său. Se pune de asemenea problema caracterului optim al uh, politicii noastre într-o zonă euro, o euro marcată de divergențe economice foarte mare, mari. Și noi avem aceeași poziție și anume cum să completăm guvernanța sau să desăvârșim guvernanța economică și monetară, cum să avem acel policy mix eficace, politică bugetară, politică uh, fiscală, având în vedere discrepanțele între regiuni. Dacă avem în sfârșit o, o rată de dobânzii joasă, asta nu înseamnă că creditele au crescut. Nu. Uh, investițiile stagnează în Uniunea Europeană peste tot și asta pune întrebarea dacă Uniunea Europeană are interesul de a nu avea o adevărată politică bugetară atât națională cât și europeană. Bineînțeles, lucruri luate și în alte rapoarte. Mă bucur că pot să contribui și eu la acest raport, care pentru comisia noastră este extrem de important și cu acest spirit constructiv eu voi face propuneri în numele grupului socialist pentru a completa acest raport. Thank you, Mr. Ramon. Mulțumesc, domnul Ramon Tremosa Balses. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii legate de raportul doamnei Marisa Matias pe care îl discutăm acum. În primul rând, câteva elemente, cel puțin atunci când e vorba de politica monetară. Sunt de acord cu domnul raportor când spune că avem probleme cu creditele pentru IMM-uri în anumite țări. E vorba de țări în care banii s-au dus în altă parte și nu la IMM-uri. Deci uh, ar fi bine să avem mai multă condiționalitate în viitor. BCE-ul trebuie uh, să finanțeze în continuare băncile, dar să vedem în ce condiții. Pentru că avem nevoie de a ieși din criză și asta depinde de fluxul de bani care merge de la bănci la IMM-uri. De asemenea, în ce privește Uniunea Bancară, noi nu suntem în dezacord. Doamna raportor scrie pe bună dreptate lucruri legate de această Uniune Monetară. Noi avem, bineînțeles, anumite precizări de făcut, însă aveți dreptate. Într-adevăr, când ne gândim la Uniunea Monetară, avem și niște contradicții de, de, de rezolvat. De asemenea, și pe noi ne preocupă absența femeilor în bordul guvernatorilor din BCE. Anul trecut am avut chiar o reflexie în acest sens. În orice caz, iată elemente comune cu, cu, cu raportoarea, însă mai sunt și lucruri care nu ne plac în acest raport. De exemplu, când vom, se vorbește despre austeritate, nu sunt de acord cu acest punct. Eu vin dintr-o țară, din Spania, care va avea un deficit public de aproape 9% al patrulea an consecutiv care va registra un astfel de deficit de 8, 9 sau să zicem 10% și situația nu este num, așa aceasta numai în Spania. Am avut o discuție foarte interesantă cu doamna raportor, dar în orice caz nu știu dacă socialiștii își vor menține poziția și vor sprijini pe doamna raportor în acest sens. Mi-aduc aminte că domnul Schulz a venit uh, în luna martie la Barcelona, am avut o discuție cu dânsul și i-am pus o întrebare. Și anume, ce crede Martin Schulz despre austeritate și deficitul public și el a spus că el dorește un buget echilibrat ca și o condiție sine qua non pentru a menține serviciile publice pe termen lung. Și mi-aduc aminte, săptămâna trecută Goran Parson uh, a discutat aici la Comisia Econ, eu l-am întâlnit uh, foarte des aici la Parlament, pentru că cred că el um, pentru că știu că el prezidează un grup de lucru pe păduri, um, subiect care mă interesează. Și el povestea ce s-a întâmplat în 1994. În primul an a redus, prin măsuri de austeritate, 10, um, um, cu, 10 la, cu 10% deficitul. Deci, încă o dată, e vorba de poziții ideologice care sunt reflectate aici în raport, dar putem să discutăm aceste lucruri. De asemenea, raportorul vorbește despre austeritate ca fiind principala cauză a instabilității sociale. Cred că e vorba de acțiunea politică care se află la, la rădăcina răului. E vorba de creditibilitate și statisticile sunt grăitoare. Banca Centrală Europeană nu este ea singura vinovată de această lipsă de încredere care domnește în anumite țări din Europeană astăzi. Așadar, vom prezenta anumite amendamente pentru că nu suntem de acord cu abordarea pe care o are doamna raportor ce privește rolul BCE-ului și criza economică. Asta este tot, deci vom depune amendamente și sunt sigur că vom avea o discuție foarte interesantă cu doamna raportor. Vă mulțumesc. Ok, is there anybody... Vreau să știu dacă cineva nu înlocuiește pe Sven de la Verzi. Nu. Irg. Doamna Jolie. Eva. Vreau să-i mulțumesc raportoarei Marisei Matias pentru proiectul de raport pe care l-a făcut. Vom contribui și noi activ la acesta pentru a încerca să elaborăm împreună un compromis acceptabil uh, Credem că va trebui să completăm raportul cu o serie întreagă de considerații retrospective privind politica monetară BC pentru 2011 și de asemenea cu elemente care țin de evoluția peisajului instituțional către o uniune economică și monetară consolidată. În ceea ce este retrospectiva, noi vrem să revenim la anumite elemente care se referă la anul 2011, vorba de primele intervenții în decembrie 2011 care au jucat un rol important pentru a evita o contractare a creditului și o nouă criză mondială. Încercăște alineatul 6 din proiectul de acord, suntem de acord cu raportoarea. Într-adevăr, trebuie să insistăm asupra lipsei de condiționalitate pentru ceea ce, după părerea noastră, reprezintă niște subvenții implicite către mari angajatori. Și aici ne putem inspira din exemplu băncii Angliei, care printr-un parteneriat cu trezoreria uh, oferi niște condiții prielnice de acordare de împrumuturi către IMM-uri. Un alt moment foarte din 2011, participarea BCE la misiunile troică în țări aflate în program. În stadiul de evaluare, așa cum s-a arătat într-un studiu comandat de Parlament, credem că o astfel de implicare nu Uh, îndepărtează conflictele de interes pe care ar trebui să încercăm să le evităm. Și pentru a avea același spirit de continuitate față de rapoartele anterioare, trebuie să insistăm mai mult asupra transparenței BC, mai ales în ceea ce privește liniile de lichidități urgente puse la dispoziție de băncile centrale naționale, membre ale eurosistemului, aflate sub controlul BCE vorba de asemenea de nevoia de a avea mai multă transparență în ceea ce privește compunerea bilanțului BCE, mai ales în ceea ce privește titlurile uh, care nu pot fi schimbate și care fac parte din activele instituției. Același lucru e valabil și cu cererea noastră pe care am făcut-o de mult timp în legătură cu publicarea proceselor verbale de la Consiliul Guvernatorilor BCE. Credem de asemenea că trebuie adăugate alte elemente în legătură cu rolul pe care BCE-ul va juca în structura economică și uh, monetară viitoare consolidată. Să vorbim aici despre consolidarea, uh, despre consolidarea funcțiilor de control democratic. Și pot să vă asigur că noi, verzii, vom participa cu mare plăcere la redactarea acestui raport de care se ocupă doamna Matia. Vă mulțumesc, doar că trebuie să vă spun că operațiunea Băncii Angliei, făcută împreună cu trezoreria, noi am încercat să avem ceva asemănător și în regulamentul privind uh, cerințele de capital, directiva privind cerințele de capital nu știu, nu am reușit, noi ne-am dorit să avem ceva asemănător peste tot în Uniunea Europeană, încă ne luptăm, nu știu dacă vom obține asta. Dirk, mulțumesc. Nu voi vorbi despre vaca Anglia aici. În primul rând vreau să mulțumesc domnule Matias pentru proiectul de raport. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt probleme legate de accesul la lichiditate în 2011. De asemenea, sunt de acord cu operațiunile de refinanțare pe termen lung nu și-au îndeplinit principalul obiectiv și anume creșterea împrumuturilor către firme și familii. BCE-ul vrea trei ani de stabilitate, pe tre- vrea trei ani de stabilitate, să stabilitatea nu ține decât trei luni. Sunt de acord și cu alte sugestii ale raportoarei, cum ar fi rolul BCE-ului de a face față crizei economice. Contrar abordării doamnei Matias, eu aș vrea să vă avertizez în legătură cu măsurile non-standard, cum ar fi insuflarea de lichidități, așa numitul quantitative easing. Să nu uităm că BCE-ul e un stâlp pe care s-a construit uh, structura europeană. BCE-ul își depășește mandatul, își ia acum un rol financiar, financiar deoarece uh, finanțează deficitele guvernamentale, bugetare. Eu cred că ar trebui să arătăm că există acest risc, să vorbim despre riscurile morale. Și bineînțeles, uh, să spunem că bilanțul BCE uh, arată prost. O treime din conturi arată foarte rău, ceea ce e îngrijorător, zic eu. De aceea ar trebui să fim foarte critici în legătură cu BCE-ul. Și voi înainta câteva amendamente uh, referitor la acest lucru și sper ca dând dovadă de un spirit constructiv să ajungem împreună la niște amendamente de compromis și la un text cât mai bun. Thomas Mann dorește acum să ia cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, doresc să mulțumesc doamnei Matias pentru acest raport. După cum au spus și colegii, este un raport uh, ferm și nu putem să îi reproșăm că a fost uh, ezitantă. A făcut câteva afirmații, însă, mm, care în opinia mea sunt uh, contradictorii, mă scuzați. Se discută, de exemplu, despre Uniunea Bancară. Haideți să vedem cum ar putea funcționa această uniune bancară? Cine e responsabil de aceasta? Nu facem uniune bancară pentru a, a ține în viață acele bănci care nu o merită, ci vrem un sistem de finanțare uh, de care să se bucure și IMM-urile, precum și consumatorii, iar acesta este un subiect foarte important. În ceea ce privește sistemul uh, de shadow banking, sistemul bancar paralel, uh, aceasta este o problemă care ne preocupă pe toți. Dar cine e vizat de această problemă? Toate băncile sau doar acele bănci mari? Banca Centrală reușește să aibă o vedere de ansamblu? Eu văd cum turnurile BCE uh, din Frankfurt uh, sunt din ce în ce mai înalte, Ehm, deci ar avea de unde să observe, ar avea un punct de observație fizic, dar uh, nu e vorba doar de atât pentru a avea vizibilitate. Și apoi, cum uh, implicăm celelalte instituții naționale, de exemplu, cum ar fi în Germania BaFin? Și aici, iată, opinia noastră este divergentă față de cea a raportoarei. De asemenea, în ceea ce privește aspectele instituționale, noi avem uh, o altă abordare. S-a menționat autoevaluarea critică, da, dar eu cred că nu ajunge. Haideți să vedem uh, unde lucrurile au funcționat bine, unde au existat succese și unde trebuie puse noi accente. Eu uh, știu că nu e ușor să analizez problemele de la BCE uh, și nu noi suntem cei care dictează când se dau credite, de exemplu, statelor aflate la Nanghe, ci Mario Draghi face uh, asta. Dar până la urmă nu avem creditare uh, interminabilă. Și un penultim aspect, sigur că există diferențe macroeconomice între statele membre, dar noi am decis să avem semestrul european pentru o mai bună coordonare, cooperare și pentru a avea o idee a priori despre cum să ne orientăm din punct de vedere politic și bugetar. Uh, iar în ceea ce privește um, evaluarea făcută, Banca Centrală Europeană are un, loc foarte impor- are un rol foarte important. Și ar fi foarte bine să vedem cum anume am putea face ca în viitorul raport BCE să fie inclus subiectul viitorului. În control ne îndreptăm, ce posibilități are BCE pentru a instituționaliza alte măsuri și cum putem uh, să ne orientăm cu toții către viitor, nu așa? Pentru că BCE uh, are oameni uh, care sunt orientați spre viitor, nu toți vin de la Goldman Sachs, deși mulți sunt de acolo, Așa că ar putea să formuleze o viziune pentru viitor și noi să discutăm despre asta. Că va fi un dialog cu noi cei de la Econ sau că va fi un uh, subiect uh, care să fie dezbătut așa cum trebuie și de care avem uh, absolută nevoie. Mulțumesc! Astrid. Mulțumesc, Astrid Luling are cuvântul. Uh, merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și eu, raportare, pentru munca pe care a făcut-o, însă nu pot să o felicit pentru anumite din orientările de care dă dovadă în raport ei se înșală de multe ori ceea ce privește ținta anumitor atacuri și propuneri. Nu voi intra în detaliu, o voi face prin amendamente. Deci, cu siguranță voi înainta amendamente. Aș vrea să fac totuși un comentariu. La punctul 27, Dumnea ei spune că e îngrijorată de faptul că nu există femei în, consiliile, în Consiliul de Guvernatori BC. Dumnea ei spune că astfel Consiliul Guvernatorilor nu ține deloc cont de problema egalității între sexe. Eu vreau să vă spun, Consiliul de Guvernatori e, e alcătuit din guvernatorii de la băncile centrale naționale. Deci asta înseamnă că statele membre și nu Uniunea Europeană și mai ales nu BCE-ul îi alege pe guvernatorii băncilor centrale naționale. Dacă vrem mai multe femei, trebuie să facem eforturi la nivel național. Doamnă președinte, de altfel am auzit că dumneavoastră uh, ați viza postul de guvernator al băncii centrale din Marea Britanie. Iată o veste minunată. Trebuie însă să știm de câte distrecție, discreție, mă scuzați, vom avea nevoie. Uh, eu nu știu dacă dumneavoastră vă veți folosi de actuala dumneavoastră poziție pentru a obține câștig de cauză în ceea ce vrește această candidatură. Ai, dumneavoastră știți mai bine, însă în orice caz eu cred că în ceea ce privește prezența femeilor și cotele propuse de doamna Reding, doamna Reding niciodată nu a propus contracte în ceea ce privește mm, consiliile de guvernare din societățile anonime. Ea se referea la consiliile de supraveghere din Luxemburg. De altfel, exi- noi avem un drept al uh, societăților diferit de la o, țară, de la o țară la alta. Dacă ne gândim la Nord, la Germania și la alte țări, dreptul societăților e complet diferit. Unele țări au mai degrabă sistemul uh, francez, sistemul lui Napoleon. Deci să nu ne uh, înșelăm în ceea ce vește ținta atacurilor. Dacă am înțeles bine eu din interpretarea făcută în limba franceză, raportarea a spus că rolul BCE trebuie revizuit. Trebuie să vă spun totuși că rolul BCE e consfințit în tratat. Nu ducem atingere independenței Băncii Centrale Europene, pur și simplu. Iată, deci că avem mult de făcut, multe de făcut pentru a rectifica anumite propuneri și anumite constatări din raport. Doamna Silvi Guiar. Mulțumesc! Eu vreau să-i mulțumesc, doamne raportor, vreau să-i spun că sunt de acord cu ce a spus Ramon, raportorul meu din, nostru din umbră, care e mai competent ca mine, de altfel. Am două comentarii. În primul rând, trebuie menționată Troica și ce se face în numele acestei troici. E o inovare majoră cu implicații clare pentru anumite state membre. Ce ar trebui să vorbim despre asta. Deci, doamnă raportor, voi face amendamente în acest sens. Uh, la al doilea rând, o sprijin pentru faptul că a menționat reprezentarea diversă în uh, cadrul Consiliului de Guvernatori și uh, Consiliului uh, Consiliul Director. Să nu uităm că această instituție recent a început să nu mai respecte regulile europene. Eu sper că în raport să rămână ceea ce a introdus doamna Matia și legătură cu acest, acest punct. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să intervină. Marisa, vrei să faci un scurt rezumat al discuțiilor? Mulțumesc! dată fiind situația, nu pot să răspund tuturor comentariilor făcute, dar mulțumesc pentru această dezbatere, a fost foarte interesant. Mie mi se pare că există există uh, momente în care vom putea să ajungem la un acord mai ușor. În ceea ce privește mandatul BC, de exemplu, nu toată lumea este de acord cu ceea ce se întâmplă și mulți spun că trebuie să revizuim acest mandat. Iar cu privire la condiții și la împrumuturile către IMM-uri și finanțarea oferită de BCE Iarăși trebuie să vedem cum anume va fi formulată aceasta. Cu privire la analiza făcută și cu ce efecte pentru viitor, diferiți colegi au uh, intervenit pe acest subiect și vreau să contribui și eu și să vă spun că există probleme cu lipsa clarității în ceea ce privește evoluția ratei dobânzii Acest anul 2011 este doar un punct de referință care arată foarte clar că există limitații, uh, limitări, mă scuzați. Dar să nu uităm că BCE a jucat un rol în anul 2011 când uh, a, a, uh, au existat acele fluctuații ale ratei dobânzilor. Acest lucru a fost foarte dificil, în special pentru acei oameni care tocmai își uh, reveneau din criza economică și financiară. Să ne gândim la acest aspect prin comparație cu modul în care a fluctuat rata dobânzii pentru corectarea uh, dezechilibrelor din zona euro. Oricum, la BC în sine, se spune că piața valorilor mobiliare este una care de multe ori uh, dă tonul. Și acum câteva comentarii legate de legătura dintre prețurile la energie și restul uh, problemei. Există un contrast între creșterea prețurilor energie și creșterea ratei dobânzilor. Nu cred că ar fi o dezbatere fructoasă dacă ne-am îndreptat în această direcție. Așa este, există mecanisme de supraveghere în special în ceea ce privește uh, autoritățile naționale și răspunsul pe care îl oferă acestea la criză. Eu aștept sugestii din partea dumneavoastră despre cum să tratăm acest uh, subiect. Și în ceea ce mă privește, cam astea au fost uh, lucrurile care au apărut acum și pe care am vrut să le menționez în intervenția mea, vreau să vă spun că e necesar să aprofundăm în această dezbatere și să ținem cont de faptul că o prioritate e reprezentată de instabilitatea prețurilor. prețurilor. Și că tot a venit vorba de egalitatea de gen în Consiliul Guvernatorilor BCE. Faptul că nu există femei în acest Consiliu al Guvernatorilor nu înseamnă că noi nu putem mereu și mereu să încercăm măcar să obținem egalitate de gen acolo unde aceasta lipsește. Uneori apar uh, diferențe doar și de ordin terminologic, de exemplu în ceea ce privește studiul de impact. Poate că nu a fost făcut și e nevoie să îl facem. Nu știu cum vom transpune asta în cuvinte, dar uh, vă pot da un exemplu. Avem austeritatea. E ușor să vorbim de austeritate, dar e o problemă foarte complexă, dincolo de cuvinte. Uh, și redresarea economică este exact la fel. E clar că în Spania e o recesiune și acest lucru ne îngreunează acum dezbaterea aici. Stau la dispoziția tuturor colegilor pentru alte impulsuri, pentru alte dezbateri și pentru orice altceva ar putea să apară pe ordinea de zi. Sunt de acord cu câteva din schimbările negociate și cred că am putea avea o bază comună pentru a progresa și pentru a face un proiect de raport bun. Nu va fi poate pe uh, placul tuturor 100%, dar ideea este ca fiecare să obțină cât mai mult, să avem un numitor comun, valabil pentru toată lumea. BCE joacă un rol din ce în ce mai central, așa că noi trebuie să ajungem la un acord pentru că Există Troica, există și celelalte instituții care uh, joacă un rol din ce în ce mai central în mecanismele de ajustare la uh, ceea ce se întâmplă în economie. Așa că să găsim uh, o voce comună. mulțumesc de pe acum pentru amendamente. thank you very much. Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor 25 octombrie, examinarea acestora pe 19 noiembrie, Votăm pe 21 ianuarie pentru a ajunge în, în, la plenară în februarie. Mulțumesc! Și acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Votăm uh, raportul către Uniune Monetară și Economică Veritabilă. Aveți un minut la dispoziție pentru verificarea cartelelor. Dacă le aveți, v-aș ruga foarte mult să le introduceți acum în consola de vot. după cum bine știți, ar putea să fie un vot uh, complicat sau nu, pentru că au fost foarte multe amendamente și de la comisiile care au făcut avize. Este un raport din proprie inițiativă, are considerente, um, are referiri, are anexe cu recomandări în detaliu și pe aici, pe acolo, Uh, există și combinații dintre toate acestea. De exemplu, uh, la blocurile 3, 4, 5 și 6 avem considerente și text. Dacă amendamentul de compromis uh, e, nu, nu e votat, atunci trebuie să încercăm să încropim textul din bucățele ce au rămas de votat. De asemenea, avem și competența exclusivă a, a celor de la AFCO. Votăm automat dacă blocul trece. Nu avem cereri de vot pe părți la amendamentele AFCO. Textul AFCO e adesea o adăugire la textul ECON și nu o înlocuire. De asemenea, există și câteva chestiuni de la buget și am fost de acord cu președintele de la buget cu mult timp în urmă că vom uh, trata totul ca și când ar trece prin uh, regulamentul 50. Uh, Așa că propun ca acolo unde devine relevant să adoptăm automat în bloc și amendamentele celor de la bugete. Cred că deja știți toate acestea pentru că au existat circulare la coordonator, la raportor din umbră și așa mai departe și nimeni nu a avut obiecții. Haideți să facem un vot de probă. Deschidem votul de probă. Bine, a votat toată lumea, 38 de voturi. Mulțumesc. Uh, right, um, Bine, haideți să începem totuși. Mai întâi votăm uh, blocul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem mai departe. AFCO 36. Pentru. Cine este pentru AFCO 36? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 36, da, acolo eram, la 36. Uh, jos, pagina 3. Sau poate pagina 4, depinde ce set ați primit. Raportorul era pentru acest raport, s-a adoptat. Pentru acest amendament, mă scuzați. AFCO 39, pentru, Potrivă. Abțineri. Mai bine verificăm electronic să vedem exact. Avem uh, un vot în plus de la socialiști. Mulțumesc. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi la 18. AFCO 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Da. E iarăși 21 la ce cred. Se adoptă. 42. Pentru. Nu, nu votăm 41. Nu votăm pentru că a intrat la blocul 6, mi se spune. o schimbare de ultim minut, pentru că AF, și AFCO 41 e inclus la blocul șase. în blocul 6. O secundă, doamnă președintă. Nu sunt de acord. AFCO 41 nu e acoperit și uh, trebuie să votăm exact așa cum e în lista de vot. Da, da. Nu avem niciun aliniat care să se repete în această rezoluție, deci nu avem cum să excludem acest amendament 41. Haideți să verifice raportorul. You should have voted in a different order. You cannot pre-cope the IIA on the this is the IIA. We, we win the IIA better in the resolution Just this one. President, if I may, yeah. O secundă, spune raportoarea. E acoperit în recomandări oricum. Recomandarea 4 cu 3 în ceea ce privește rolul substanțial al Parlamentului, cooperarea parlamentară în contextul semestrului european. Haideți să nu dublăm lucrurile, de aceea eu cred că secretariatul a uh, inclus acest amendament în bloc. Are you, do you want us to vote it separate? Și atunci votăm separat sau nu? Contează sau nu, dacă e de două ori? Putem să votăm separat și atunci um, apare la considerente și confirmăm totul la recomandări. Roberto. Dar e altceva. Într-o rezoluție, de exemplu, se sublinează uh, nevoia de legitimitate democratică pentru guvernanța economică și aici aveam, o, avem uh, două lucruri diferite. Pentru că putem să aprobăm, putem să respingem, dar putem să excludem. Bine, dar noi am decis deja să votăm, da? Da, vom vota AFCO 41. AFCO 41, pentru. Împotrivă. Abțineri, aceeași majoritate, se adoptă. Bine, verificăm și o electronic. Încă un vot, vă rog. Se adoptă cu 20 la 18. AFCO 42. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. AFCO 48. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul, uh, blocul de compromis 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vreți o verificare? Bine. Haideți să verificăm blocul de compromis 2. Se adoptă 28 la 11. Și acum trecem la pagina 12. Sau pe acolo, prin zonă. Employment A. Deci, Employment A este la mine pe pagina 13. A răsfăit toată lumea până acolo. Este jos. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment C, Vă rog la pagina 13. La pagina 13. unde apare end of block 2. Nu e relevant. Ați găsit uh, amendamentul? Ați găsit pagina? Bine. Employment ce acum pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Employment D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment E pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment I pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic. Nu, într-adevăr așa este, nu ridică toată lumea mâna. Employment I. A votat toată lumea, încă două persoane. Închid, list, închid votul. Se respinge. Employment K pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Employment L pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment M pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment N pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment O pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment P pentru împotrivă abțineri se respinge. Employment Q pentru împotrivă abțineri se respinge. Employment R pentru împotrivă abțineri se adoptă. Blocul de compromis 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și acum trecem la AFCO 8, care este pe pagina 25, foarte mult de răsfăit, scrie End of Block 3. E toată lumea cu mine? Bine. AFCO 8 pentru, împotrivă, abțineri, sunt confuză, nu știu cum au votat cei de la ALDE, vă rog. Haideți să verificăm. Încă trei uh, persoane mai trebuie să voteze. Haideți repede că închid votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 la 18. Employment U. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum amendamentul 408. Ar veni următoarea pagină. Văd că Vicky caută 408. Dacă aveți uh, o listă separată de vot, este uh, al doilea set. Dacă nu, întoarceți pagina. Amendamentul 408. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Textul original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 409. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 410 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 411 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Blocul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Suntem deja la pagina 5. Avem un amendament uh, oral pe care l-am introdus eu. Ar trebui să uh, vă explic. Fac trimitere la independența sistemului statistic european și am fost rugată să uh, includ asta de către Eurostat. Raportorul e de acord. E cineva împotrivă? Nu? Bine. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral președintei 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum avem uh, amendamentul oral de la ALDE 1 pentru, împotrivă, abțineri Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Este amendamentul oral al de 1. E vorba de whereas a European Treasury should be set up. Cumva coincide cu concluziile uh, summitului. A votat toată lumea, închid votul. Se adoptă. 20 la 18. Și acum, amendament oral al de 2 despre common insurance, common issuance, mă scuzați, pentru împotrivă abțineri. Voi verifica pentru că nu a fost foarte clar. S-a deschis votul. Se închide votul. E respins. 20 la 20. Și acum, employment V pentru împotrivă abțineri. Se respinge. Employment W pentru împotriva abțineri se respinge. Employment X pentru împotriva abțineri se respinge. Employment Uh, y pentru împotriva abțineri se adoptă, employment Z pentru împotriva abțineri se respinge, employment AA pentru împotriva abțineri se respinge, buget C pentru împotriva abțineri se respinge, AFCO 17 pentru împotriva abțineri. Da, Uh, e o greșeală de tipar. De fapt, AFCO 16 ar trebui să fie AFCO 17. Am primit un e-mail care ne anunța asta. Marian, e totul în regulă? Așa e? E 17 în loc? Uh, e, consider, e, cor, e corect ce scrie acolo. Uh, considerentul CBB nou. și spune whereas the ESM could be integrated clause article 352 TFEU in conjunction with the revised article 136 TFEU and we agree Așa este pentru împotrivă abțineri se adoptă și acum AFCO 18 o altă greșeală de tipar este CBC pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm uh, electronic. Da, crește prezența la vot. Închid acum uh, votul. Se respinge cu 21 la 16. AFCO 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge AFCO 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se uh, adoptă AFCO 13 pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că se adoptă, dar mai bine verificăm, pentru că iarăși e la limită. AFCO 13. A votat toată lumea, încă un vot, mulțumesc, și se adoptă cu 21 la 20. AFCO 15, all those in... AFCO 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Brocul compromis 5. Cine este pentru? Nu. Vot pe părți. Prim, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum. Right. We now go to page 10, end of block 5. Pagina 5, sfârșitul blocului 5 două amendamente orale din partea președintei. Amendamentul oral 3 se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample AB. Pentru împotrivă. Abțineri. Respins. Ample AC. Pentru împotrivă. Abțineri. Respins. Ample AF. Pentru împotrivă. Abțineri se respinge ample AD pentru împotrivă, abțineri respins, ample AE pentru împotrivă, abțineri respins, AFCO 22 pentru împotrivă, abțineri nu se știe. La AFCO 22 vom verifica. Vot de verificare. We're checking the vote on AFCO 22. Votăm la AFCO 22. Încă două voturi ne mai trebuie. Închid votul. Respins. AFCO 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Blocul compromis 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Go to end of block 6. Mergem la sfârșitul acestui bloc 6. Amendamentul al președintei 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ample AG pentru împotriva abțineri respins. AFCO 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. AFCO 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia de pe lista voturilor pe părți. Nu. Deci, nu trebuie să mai votăm acolo la partea a treia, pentru că am făcut-o deja. Partea a patra, blocul compromis 4 Uh, yeah, okay. Because this was adopted as part of block. Okay, so now we're in recitals, I see. Uh... Trecem la considerente anexe. Prima parte a fost adoptată ca parte a blocului 4, așa că mergem la buget 4. Toată lumea urmărește pagina 4, vă rog. Buget 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă buget 4. Stați așa, stați așa să ne lămurim. Uh, right, it says end of block 4 and now we're on budget 4. Suntem la buget 4, sfârșitul blocului, end of block 4 sfârșitul bloc 4. Okay. I think people are confused as to where we got to. Let's go back to budget 2 and check. Haideți să ne întoarcem la buget 2 și să verificăm încă o dată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pentru împotrivă? Abțineri? Se respinge la buget 4. Amplă 3, 4, 3, pentru împotrivă abțineri respins. La compromis 5. Nu votăm pentru că am făcut-o deja. We turn over two pages to We go right to the end of annex. Așadar, la sfârșitul anexei 4. Okay. Well, right, this is all stuff we have apparently voted in blocks. Se pare că am votat toate aceste lucruri când am votat la blocul 6. Așa că putem să mergem la ultima pagină unde scrie End of Block 6. Sfârșitul blocului 6, buget 5, pe ultima pagină. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm tot textul astfel modificat. Votul s-a deschis. Vot de electronic. Three more to vote, two more to vote, one more to vote. If you're voting, right. Dacă toată lumea a votat, vă rog, dacă da, am închis votul. 32 pentru, 7 împotrivă, o abțineri. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Uh, doamnă președinte, vă rog frumos, conform regulamentului. Marian, vă rog, vă rog să mă țineți liniștea, doamnă raportor. Doamnă președinte, 32 pentru, 7 împotrivă, o abținere, iată, o majoritate largă pe un subiect foarte dificil și care conține elemente care de multe ori au stârnit disensiuni. Mulțumesc tuturor, mulțumesc raportorilor din umbră, tuturor colegilor, cu toții am făcut eforturi mari pentru a ajunge la acest compromis, astfel încât astăzi avem un document solid pentru Consiliul European și pentru Comisie, pentru că votăm și o propunere de rezoluție legislativă. Uh, deci o serie întreagă de întrebări formale adresate Comisiei. Mă bucur foarte mult de deznodământ, am lucrat foarte bine împreună și până la urmă s-a dovedit că toată lumea uh, a putut să-și înghită cumva orgoliul propriu și am ajuns la un compromis bun Uh, și lucrurile s-au petrecut bine, în ciuda faptului că am avut 900 de amendamente de prelucrat. Mulțumesc tuturora, mulțumesc și secretariatului. Uh, practic, uh, suntem gata pentru summitul de pe 18 octombrie. Asta s-a și întâmplat. S-a lucrat zi și noapte, de dimineața până seara, chiar, chiar și în weekend. Chiar în ultimul weekend membrii secretariatului comisiei noastre ECON, uh, în sfârșit toată lumea a lucrat din răsputeri pentru că ajunge la acest vot care s-a petrecut așa cum trebuie. Mulțumesc din inimă mulțumesc tuturor echipei de sprijin, secretariatului care ne-a sprijinit și care ne ajută astăzi să putem să prezentăm cu fruntea sus un document foarte bun la Consiliu și sperăm că și dezodământul final legislativ va fi unul pe măsură, la fel de solid, pentru că știm că uh, avem uh, probleme cu criza, avem niște probleme structurale cu Uniunea asta economică și monetară și credem noi că acest text va fi o bună contribuție, uh, o piatră de temelie la acest fundament și mulțumim tuturora pentru sprijin. Mulțumesc, mai doresc câteva persoane să intervină. Însă, bineînțeles că te-am văzut, dar trebuie întâi să dau cuvântul raportorului din umbră, bineînțeles. Da, te rog. Meine Abstimmungskarte ist okay, hat nicht funktioniert. Ich wollte dagegen stimmen. N-a, n-a votat cartela. N-a mers cartela. Vreau să votez împotrivă. Vă rog să consemnați că vreau să votez împotrivă și că nu am reușit să o fac. Un vot împotrivă care se adaugă la celelalte. Filip? Da, vreau să spun că aceste blocuri de compromis pară că seamănă cu niște produse la pachet așa și vreau să vă atrag atenția că la următorul pachet pe inovație vom avea blocuri și blocuri și blocuri peste blocuri de amendament. Da, s-a notat o listă greu de votat. Asta este. Acum Roberto și apoi Silvi. Mulțumesc foarte mult. Ca și ceilalți colegi și ca uh, raport pentru, raportor pentru Consti. Mulțumesc doamnei Tyson, mulțumesc și doamnei președinte, dumneavoastră, doamna președinte, pentru că am uh, cooperat foarte bine. Articolul 50 niciodată nu este ușor de pus în aplicare. În ciuda acestor probleme, totul s-a petrecut foarte bine, deci mulțumesc și eu și mulțumesc și celorlalți mesageri de la o comisie la alta care au transmis mesajele contribuție esențială. Iată, un text votat de mai multe comisii în același timp este foarte bine, este excelent că așa se întâmplă înainte de summit. Foarte bine, Sofie. Mulțumesc, doamnă președinte, și în primul rând sunt recunoscătoare și admirativă față de doamna raportor pentru că a reușit să proceseze, să prelucreze un număr record de amendamente într-un timp extrem de scurt, o săptămână sau zece zile. Totuși, vreau să vă spun că nu dau vina pe doamna raportor, însă vreau să spun că procesul nu mi s-a părut un foarte bun, satisfăcător, pentru că am avut atât de puțin timp, cu foarte multe amendamente pe un subiect foarte greu, așa că n-am putut să ne exprimăm într-adevăr, așa cum vroiam, uh, pe părțile așa mai suculente din punct de vedere politic, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Sunt puțin frustrată că, pe de o parte, Uniunea Europeană uh, e destul de greoaie în răspunsul său la criză. De trei ani de zile ne tot chinuim să facem pași foarte mici pentru a ieși din criză și acum, iată, avem ocazia să o facem, dar asta nu înseamnă că vom putea, într-adevăr, să transmitem un mesaj politic puternic, pentru că, de fapt, nu am avut timp să dezbatem asupra unor direcții de politică fundamentale. Nu este vina raportoarei, ea a făcut ce a putut și cred că Toată lumea și-a dat dovadă de flexibilitate, dar vreau să spun că nu sunt totuși mulțumită de cum s-au petrecut lucrurile. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Cred că mm, cu toții am avut probleme legate de calendarul foarte strâns, uh, uh, că trebuia să facem ceva înainte de, de Consiliul European. Mai avem însă și plenara uh, la care poate vom putea să ne exprimăm, la care ocazie cu care ne putem, ne putem exprima. Cred că e mai bine decât nimic, totuși. Da, asta e viața. Ce poți să faci? Domnul Ngoc. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, lui Marian și tuturor colegilor care au participat la, această, la acest efort, pentru că am avut parte de un, o atmosferă constructivă Sofia a vorbit despre calendar, dar era absolut imperativ ca Parlamentul să-și dea o poziție cât se poate de clară și, și solidă înainte de Consiliu. Asta am și obținut și mulțumesc mai cu seamă PP-ului pentru că a putut să integreze un pact social în acest pachet, pentru că este prima dată când avem un, un acest pilon social al economiei, al Uniunii Economice și Monetare. Pentru prima dată când s-a introdus acest lucru, acum urmează Thomas Mann și apoi Bergen. Mulțumesc foarte mult! Doamnă președinte, sunt de acord cu ce a spus doamna Invelt. Sofie, a fost foarte greu. A fost foarte greu pentru că uh, multe lucruri au trebuit să fie făcute într-un timp record eu zic că pe viitor ar trebui să mm, lucrăm altfel. A fost așa un pic amalandala. În orice caz îi mulțumesc lui Marian pentru că uh, a reușit totuși să facă ceva. Nu zic că totul este pe roze. S-a cam mers cam repede și mm, sunt destul de dubitativ. Uh, în orice caz, sunt de acord. Uh, am fost puțin împinși din spate, am fost cumva strânși cu ușa Uh, Consiliul e Consiliul, cetățenii ne cer și nouă să facem ce avem de făcut. N-a fost o atmosferă, sau mai bine zis, o situație ideală. Maria nu este ea răspunzătoare, însă bun, avem acum un rezultat, dar cred că pe viitor va trebui să reflectăm cu seriozitate la cum facem, Werner. Mulțumesc! și eu ca și Sofie Invelt vreau să spun că uh, s-a redactat foarte repede acest text că ni s-a spus că trebuie să fie gata înainte de summit. În sfârșit, uh, eu totuși cred că plenara va trebui să tranșeze. Nu, Comisia Econ. E un text care a trecut repede, repede, nu a fost redactat în limba maternă a raportorei și care cam scârție. Vom vedea ce se întâmplă în plenară. Testul plenarei va fi unul hotărător, Sven. First of all, uh... Mulțumesc. În primul rând vreau să îi mulțumesc doamnei Marian Tyson pentru munca pe care a făcut-o. E primul lucru pe care trebuie să-l spunem. Au fost foarte multe amendamente. Și unii ne purtăm cam și cum toate aceste probleme ar fi fost noi. De ani de zile vorbim despre aceste chestiuni. Cu toții avem o poziție clară în privința lor. Prin urmare, de ce am putut să votăm atât de repede. Dacă totul ar fi fost într-adevăr nou, da, nu aveam suficient timp, e drept, însă nu e ca și cum criza tocmai ar fi început. Am tot votat în ultimele luni, dragi colegi, deci de aceea vă rog să vă păstrați calmul. Dintr-o perspectivă democratică, sunt de acord cu Werner Langer. În plenară trebuie, va fi votul final, însă Comisia Econ e comisia în care cei care sunt experți din Parlamentul European se lucrează și faptul că avem majoritate așa de puternică împreună cu cei de la AFCO e un semnal important. Și dacă vă dați seama cum anumite chestiuni, precum Uniunea Bancară, ajung la Consiliu fără deliberări, Uh, eu cred că ceea ce am făcut noi e un proces de redactare a unui uh, raport, de înaintare de amendamente, am ajuns la compromisuri împreună și eu nu cred că ar trebui să ne știrbim singur legitimitatea. Nu avem cum să fim lăsați uh, pe din afară din acest proces de gestionare a crizei și pe bună dreptate noi Parlamentul ne-am tot plâns că uh, Consiliul uh, ne-a dat la o parte când era vorba de hotărâri importante, deci să nu, delegi, să nu uh, pierdem din legitimitatea noastră acum prin ceea ce facem. Eu sunt recunoscător lui Marian, am văzut cât de rapid putem lucra cu un număr atât de uriaș de amendamente. Deci, încă o dată, mulțumiri colegei Tyson. Ăsta e doar începutul. Jean-Paul. În primul rând, vreau și eu să o felicit pe Marian pentru munca grea pe care a făcut-o și când vorbește de zile și nopți, cred că are perfectă dreptate. Eu vreau să vă spun că, deși la anumite dosare cred că Parlamentul e prea lent și că ne știrbim uh, credibilitatea singuri față de Consiliu, e bine, în ciuda acestui lucru, cred că de data asta, datorită lui Marian, am respectat termenele avem un raport care va ajunge în plenară, Werner are dreptate, trebuie trimis în, în plenară, însă... Deci am reușit totuși să facem toate acestea înainte de Consiliul European. Și textul la care am ajuns e important. Acum, mă întreb dacă vom avea influență pentru că am uh, respectat uh, termenele sau nu. Ei, asta e o întrebare de natură politică pe care trebuie să ne opunem. Da, noi am făcut un marș forțat aici, însă ne-am făcut munca. Întrebarea este acum dacă avem într-adevăr o influență reală sau acest document va fi pur și simplu nebăgat în seamă. E o luptă politică în care va trebui să intrăm. Să nu ne, o să le zicem celor de la Consiliu să nu ne mai reproșeze întârzierile și să uh, să uh, nu mai susțină că trebuie să se renunțe la metoda comunitară. Deci trebuie să le arătăm că ne-am făcut munca, că noi suntem reprezentanții cetățenilor, suntem aleși direct prin sufragiu universal. Deci e un dosar extrem de important. Tema dosarului e foarte importantă. Eu înțeleg frustrările uh, colegilor, însă va trebui să ne lansăm în această luptă politică care nu e o luptă uh, Uh, pur și simplu de fațadă. E o luptă reală și dacă nu suntem ascultați de Consiliu, împreună trebuie să ne gândim la ce uh, urmări trebuie, la, să ne gândim la ce uh, concluzii putem trage. Marian. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, colegi, eu înțeleg frustrațiile unora și altora, însă trebuie să vă spun că sunt mai degrabă de acord cu cei care au spus că totuși am reușit să ducem la bun sfârșit un procedeu democratic, am lucrat și pe timpul verii, am pregătit un document de lucru cu secretariatul de la Econ, am făcut o listă tuturor problemelor pe care le putem ridica pentru a pregăti audierea noastră imediat după vacanță. Deci am lucrat și în timpul vacanței de vară și am prezentat un proiect de raport, iar eu m-am bazat pe tot ceea ce a fost adoptat în rezoluțiile precedente. Deci nu aveam nimic nou aici. Da, la Uniunea Bancară Drept trebuia să mai votăm în legătură cu anumite părți din propunere. S-au făcut anumite critici. Unii au spus că am pus în pericol rezultatul la alte dosare. Uh, eu cred că am eliminat multe lucruri pentru a ține cont de criticile făcute. Am cerut de asemenea să existe, să avem o rezoluție care să se bazeze pe ceea ce votaserăm în prealabil aici în Parlamentul European. Și colegii, bineînțeles, puteau șlefui lucrurile, puteau actualiza anumite informații, puteau să spună că nu sunt de acord. Și toate acestea s-au uh, întâmplat într-un mod foarte democratic, iar împreună uh, am hotărât care este mesajul Parlamentului European pentru Consiliu. Da, a fost o muncă foarte grea. Iar cei care au avut răspunderea acestei munci au făcut niște eforturi enorme. Da, poate că mai lipsesc puncte de, și virgule, anumite detalii, însă am făcut o treabă uh, foarte gravă, spun. Noi am discutat despre asta despre la începutul procedurilor. Știam că va fi greu să respectăm calendarul, însă am ales această cale de a respecta calendarul pentru a face ceea ce spunea și dumneavoastră. Dacă vrem să fim credibili, trebuie să facem lucrurile la timp. Știam că în iunie Uh, un document va fi prezentat de cei patru președinți împreună cu că se vor face propuneri pe viitor. Deci știam că dacă nu vom avea timp pentru ca la jumătatea lunii octombrie să votăm ceva, deci dacă am fi știut asta de la început, ar fi însemnat că avem niște probleme legate de structura noastră. E drept, noi avem un uh, regim în mai multe limbi, e o tradiție pe care eu vreau să respectă, să uneori nu e posibil. De data asta am lucrat cu ce am avut și de aia le mulțumesc colegilor. Am cooperat foarte bine aici, bine pentru Parlament, bine pentru cetățeni, deoarece aceștia nu își doresc o luptă permanentă. Ei vor să audă și niște puncte de vedere convergente și de data asta cred că am reușit acest lucru. Voi încheia aici. Le mulțumesc tuturor. Închei ședința. Următoarea reuniune va avea loc pe 22 octombrie, luni, la Strasburg, la 7 seara.